Stimate colege, stimați colegi, stimate doamne, stimați domni, stimat public. Deschid ședința de astăzi. Vă salut cordial pe toți. După cum știți, am modificat ușor ordinea de zi. Începem cu atacurile asupra sistemelor informative. Cristian Ehler este raportor, căruia îi dau cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Uniunea Asociațiilor uh, Întreprinzătorilor Europeni consideră infraciunile cibernetice ca fiind o uh, gravă provocare pentru sistemul economic uh, european. Statele Unite, de fapt guvernul american, cu patru săptămâni în urmă a publicat un document în care sunt menționate prime cifre, care, uh, din fericire, <laughs> pentru Europa nu există și spun daunele economice în anul trecut prin atacurile cibernetice uh, Ehm, și în urma infraciunilor cibernetice eh, reprezintă aproximativ 40 de miliarde de dolari. Deci, dincolo de aspectele ehm, care țin de delicte, ehm, există aceste aspecte de daune economice. Și lucrurile acestea sunt analizate și în Comisia LIBE, care este comisia competentă în fond. Noi um, avem un program la Haga, program de la Stockholm, avem de asemenea agenda digitală în care uh, criminalitatea cibernetică este analizată, totuși nu există un cadru juridic uh, unitar în Uniunea Europeană pentru uh, prevenirea acestui fenomen. Există state membre care uh, au elaborat deja instrumentele legale necesare pentru a combate fenomenul, dar altele care nici măcar nu uh, au prevederi penale pentru infracțiunile cibernetice, pentru criminalitatea cibernetică. Deci uh, există încă lacune legale care au ca urmare că din aceste state membre sunt lansate atacurile cibernetice. Deci, uh, de fapt, nici măcar nu există o definiție armonizată în ce privește uh, criminalitatea, infracțiunile cibernetice și uh, au de suferit toate statele care sunt obiectul unor asemenea atacuri. Sigur că ă, există și probleme legate de competențe juridice și de ă, jurisprudență. De aceea, ă, Uniunea Europeană încearcă să completeze cadrul juridic din februarie 2005 și în clipa de față se elaborează un asemenea document. Cei care l-au studiat pot constata că Uh, există o serie întreagă de elemente indubitabile uh, se dorește o armonizare a prevederilor penale împotriva acestui tip de delicte și în uh, decizia cadru sunt menționate o serie întreagă de uh, fapte care uh, pot fi incriminate uh, intrarea neautorizată într-un sistem informatic uh, și schimb de informații legate de obținute fraudulos prin asemenea atacuri cibernetice și multe alte asemenea delicte. Deci, e... transpunerea în practică a acestei decizii cadru a permis ca în anumite state să se facă progrese, dar există și state membre în care există încă lacune legislative și portițe de scăpare pentru cei care se dedau la asemenea delicte. Am discutat cu doamna Holmeier, care este raportoare în Comisia Libe pe această problemă. Din păcate, subiectul este atât de vast și atât de problematic, încât colaborăm foarte bine dincolo de uh, grupurile politice, dar noi, ă, noi dorim ca acest dosar să poată fi încheiat încă sub președinția maghiară. Totuși, ă, Există părerea că ar trebui să organizăm o audiere, să invităm toate părțile direct interesate. Și, din păcate, ă, calendarul ă, acțiunilor în Libe este deja foarte încărcat. Trebuie să vedem ă, cum găsim o soluție în colaborare cu Comisia Libe. Am început, totuși, să fac o listă de subiecte care și din punct de vedere al comisiei noastre ITRE ar fi importante. Este vorba despre un text juridic uh, care într-un fel sigur că ține mai mult de competențele comisiei LIBE dar uh, facem și trimiteri uh, în urma sugestiilor pe care le primim din partea zonei economice pentru a Uh, sugera măsuri și pentru statele membre, pentru că lipsa măsurilor uh, duce la uh, urmări grave. Se cunoaște atacul recent asupra sistemului de tranzacționare a emisiilor. Știți uh, care uh, sunt urmările? A fost de fapt un subiect esențial pentru Uniunea Europeană care acum uh, a fost victima unui atac cibernetic și într-un fel putem spune că diversele mijloace de protecție existente din statele membre trebuie să fie valorizate verificate. Din nefericire există diferențe foarte mari în ce privește siguranța sistemelor informatice. Există posibilități diferențiate de accesare a acestor sisteme în diversele state membre și ar trebui să găsim o platformă comună pentru sistemul ETS, pentru că timp de două săptămâni el nu a fost funcțional. Ideea a fost nu doar ca acest sistem să fie defectat, ci de fapt ă, au fost produse, uh, s-a dorit furtul de licențe în valoare de milioane de euro. Deci, uh, iată că am avut de-a face cu un uh, atac grav, era vorba de 30 de milioane de euro care în felul acesta practic au fost uh, furați. O nouă dimensiune a infracțiunilor cibernetice. Deci ar trebui să ne concentrăm pe asemenea aspecte și uh, trebuie să ne gândim și uh, că marea industrie ă, încearcă să se protejeze prin investiții financiare importante, dar întreprinderile mici și mijlocii nu au posibilitatea financiară să o facă. Să ne gândim și care sunt resursele financiare necesare pentru o protecție corespunzătoare a sistemului informatic. Deci ă, există în, la nivelul Uniunii Europene o serie întreagă de proiecte, programul de la Stockholm, agenda digitală, pe care doamna Cruz a prezentat-o cu două zile în urmă în Parlament. Poate un alt element important, inițiativele pe plan european și poate și aici în Parlament uh, sunt uh, într-un fel uh, mai inter conectate. Să ne gândim și în legătură cu mandatul pentru ENISA. Trebuie să vedem care va fi poziționarea Comisiei uh, Libe față de programul cadru criminalitate cibernetică și trebuie că există o lipsă de mijloace financiare în Europa în comparație cu Statele Unite pentru protejarea sistemelor informatice. Trebuie să analizăm exact și pagubele eh, produse pentru diversele economii eh, din cadrul Uniunii Europene. Să eh, ne gândim și că există și state în care nici măcar nu uh, dispunem în clipa de față de datele necesare pentru a evolua, evalua Uh, paguba produsă de asemenea atacuri. Deci trebuie să ținem seama de toate aceste aspecte și să salutăm demersul care se face în clipa de față pe plan comunitar pentru a încerca să rezolvăm lucrurile și poate și să se sintetizeze toate datele la nivelul Europol, care este o agenție europeană și în felul acesta s-ar putea urmări fenomenul uh, dincolo de granițele naționale. O chestiune tehnică care se discută acum în cadrul industriei la nivel economic, care ar fi prima linie de apărare să uh, reacționeze uh, și uh, poliția sau să reacționeze în primul rând mari furnizori, marile companii de telecomunicații din Europa care poate ar dispune și de mijloacele financiare pentru a se proteja. Deci trebuie să analizăm lucrurile, să vedem care sunt dimensiunile a amenințărilor, iar dacă statele acum se implică în elaborarea acestui cadru legislativ de protecție, în același timp să vedem și cine trebuie să suporte costurile. În ce privește criminalitatea cibernetică, există și experți care vin din uh, zona industriei și care uh, sunt de părere că nu neapărat uh, rețelele de Uh, socializare sunt cele care pot la un moment dat să constituie și o amenințare față de structurile IT. Trebuie să ne gândim și care este uh, programul de cercetare în domeniul securizării sistemelor informaționale, să vedem cum putem corobora statisticile, pentru că există o serie întreagă de inițiative în acest sens pe care putem să le uh, valorificăm în raportul nostru în măsura în care se ocupă de uh, aspecte legislative. Vă mulțumesc pentru răbdare și cu siguranță că acest subiect ne va preocupa și în anii următori. Cred că trebuie să înțelegem cu toții că nu are rost să păstrăm principiul parlamentar că suntem mici regate în diversele noastre comisii ca să facem, să elaborăm rapoarte diferențiate um, pe comisii vis-a-vis de aceeași temă, ci mai bine ar fi să colaborăm și ca atare trebuie să vă spun și colaborarea cu doamna Holmeier este foarte bună Domnia sa se arată foarte deschisă pentru punctele noastre de vedere, pentru că este conștientă că um, lucrurile nu trebuie să fie abordate strict doar dinspre guvern, ci că trebuie să existe un input și din partea industriei în acest domeniu. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc la rândul meu, spune președintele. Domnul Enciu are cuvântul, raportor din umbră. Thank you, Chair. Uh, I am uh, the shadow rapport. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt raportor din umbră pentru grupul socialist și democrat pe acest subiect și sunt raportor din umbră și pentru principalul raport în Comisia Libe. Atacurile cibernetice și terorismul cibernetic sunt de fapt atacuri la nivelul sistemelor IT. Din ce în ce mai mult, companiile, guvernele și instituțiile europene se confruntă cu atacuri cibernetice pe scară largă. În calitate de legislator, trebuie să știm că acest fenomen atacă vulne- punctele vulnerabile. Flexibilitatea este importantă pentru a face față atacurilor împotriva sistemurilor informatice. Trebuie să se facă o diferențiere clară în lege între atacuri serioase, premeditate și accidente sau atacuri neintenționate asupra sistemelor uh, informaționale. Cred că trebuie să fie o mai mare armonizare a legislației penale în acest domeniu la nivelul tuturor statelor membre, dat fiindcă e vorba de o problemă cu un caracter transnațional. Statele membre nu pot face față singure acestui fenomen în creștere și aș vrea să încurajez uh, o mai mare implicare a agențiilor europene, cum ar fi Europolul și Eurojust. Susținem uh, sancțiunile penale pentru interceptările ilegale ale sistemelor IT și utilizarea adreselor ilegale. Au fost luate o serie de măsuri în ultimele luni pentru a descuraja acest gen de acțiuni. Mai mult, în coordonare cu statele membre și rețelele europene, se planifică promovarea informațiilor cu privire la atacuri și informațiile privind securizarea sistemelor IT. Statele membre trebuie să se asigure că există puncte de contact în fiecare țară pentru a putea raporta imediat și eficient orice atac cibernetic. Directiva privind atacurile asupra sistemelor informatice va transmite un mesaj foarte serios hackerilor și acestor infractori. Comunicarea Comisiei privind protecția structurii inform- in, in, critice se bazează pe prevenire, detecție, răspuns, reducere și redresare. Aceste principii cheie trebuie să fie consolidate în noua directivă referitoare la atacurile împotriva sistemelor IT. Comunicarea spune că deocamdată doar 12 state membre au organizat exerciții pentru siguranța rețelelor pe scară largă, uh, răspuns la uh, atacuri și uh, măsuri de redresare. Toate statele membre trebuie să facă astfel de exerciții cât mai repede posibil pentru a avea o protecție a datelor și pentru a asigura încrederea consumatorilor în, în sectorul IT. Trebuie să existe o colaborare între autoritățile judiciare în acest domeniu. Dintr-o perspectivă industrială, sancțiunile penale pentru astfel de atacuri vor duce la o mai mare producție a industriei, a companiilor și a IMM-urilor care depind de aceste sisteme IT mm, pentru derularea activităților comerciale. Convenția din 2001 privind atacurile cibernetice ar trebui să fie redeschisă, dar pentru asta e nevoie de negocieri foarte intense. Acolo sunt definiți o serie de termeni, atacuri, interferență, fraude, sancțiuni, toate în domeniul cibernetic. Sunt foarte deschis colaborării domnului Haller și colaborării cu ceilalți raportori din umbră pe acest aviz. Mulțumesc! Mulțumesc. Colegul Tsukalas are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Iată că este foarte util ceea ce au menționat colegii mei. Și ceea ce a spus domnul raportor este foarte important. Toate aceste lucruri sunt importante pentru o reglementare acestui subiect cât se poate de tehnic. Aș dori să mă refer puțin la experiența pe care am acumulat-o pe vremea când am fost profesor. Ce se întâmplă cu informațiile? Informațiile pot fi stocate, pot fi transferate, pot fi prelucrate, modificate, multiplicate, diseminate și dacă legăm toate aceste procese de convergența rețelelor de informație și dacă apoi uh, mizăm și pe principiul sănătății mentale a omului, atunci lucrurile devin mai clare automat vedem că terorismul cibernetic trebuie să fie, în primul rând, un subiect cercetat, documentat ca atare pentru a fi combătut. În 1985, un autor din domeniu a spus că viitorul terorism va fi terorismul internetului, terorismul rețelelor. Și iată că aceste vorbe se adeveresc acum. Este un subiect extrem de important pentru economie, pentru guverne, pentru industrie și pentru mediul de afaceri. Iată de ce nu pot decât să spun că sunt extrem de încântat de ceea ce am auzit până acum. Am văzut că toată lumea într-adevăr, se ocupă de aceste texte. Ar trebui să consolidăm ENISA atât cu mijloace tehnice, cât și cu mai multă cercetare pentru a merge în profunzimea acestor probleme. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc. Domnul Eller, încă o dată. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc tuturor. Văd că la raportorii din umbră și în rândul colegilor există cunoștințe tehnice și este necesar acest lucru, fiindcă în trecut am văzut că am uh, dat curs unor puncte de vedere foarte fragmentate. O să vă dau un exemplu care ne vizează direct. Instituțiile UE nu sunt foarte protejate de atacuri cibernetice. Parlamentul nici măcar nu are uh, Uh, o acoperire Wi-Fi ca atare. Suntem protejați prin simplu fapt că nu avem acea rețea. Dar nu din cauza că am avea un sistem care să ne protejeze. Și eu nu cred că această soluție este o soluție bună. Este interesantă din punct de vedere european, dar cam atât. Aici, în acest raport, avem de-a face cu un subiect care vizează armonizarea juridică. Principial, eu cred că Trebuie să ținem cont de toate acele noțiuni pe care dorim să le includem în domeniul juridic și pe care dorim să le armonizăm. Multe noțiuni nu au o definiție propice. Zilnic primim noi informații referitor la proceduri, uh, referitor la acțiuni care, iată, aduc daune cetățenilor uh, europeni și așa mai departe, dar este vorba despre noțiuni care nu sunt definite din punct de vedere juridic. Și tocmai de aceea, dacă acum ar fi să discutați cu domnul Barroso, cu doamna Cruz sau cu doamna Malmström și dacă ați adresa uh, următoarea întrebare, uh, este astăzi o zi periculoasă din punct de vedere al securității IT pentru Europa? Atunci ne-am trezit în situația că în situația de a nu avea o declarație fermă în acest sens. Nu ni s-ar putea spune cu exactitate dacă într-adevăr se întreprind măsuri de protecție. Deci nu există o vedere de ansamblu, o privire de ansamblu asupra acestui subiect. De aceea trebuie să ne fie în clar că multe dintre lucrurile care trebuie să facă obiectul unor infracțiuni sunt atât de noi, încât în statele membre unde există un cadru juridic pentru acestea, acestea sunt cuprinse doar parțial. Așadar, acest subiect trebuie abordat într-o manieră mult mai amplă și avem nevoie urgent de o consolidare a ENISA. ENISA trebuie să fie puternică. Nu trebuie să discutăm despre chestiunile de uh, detaliu, ci trebuie să discutăm despre o abordare mult mai fermă. În SUA, Departamentul pentru Securitate Internă angajează 1100 de experți pe probleme de securitate cibernetică. Dacă analizăm potențialul de personal în Uniunea Europeană, în acest sector, atunci este clar că nu ajungem la un număr de 200 de experți, din păcate. De aceea, acest subiect va fi foarte important pe viitor, fiindcă dimensiunea social-economică uh, nu este una uh, de ordin infracțional, ci este una ce ține strict de un pericol iminent. Discutăm despre importanța infrastructurilor de securitate a întreprinderilor. Platforma de uh, tranzacții cu certificatele de emisie ne-a arătat foarte clar despre ce este vorba din punct de vedere economic au existat subiecte care nici măcar nu au fost tangențiale atacurilor cibernetice. Deci avem un subiect care nu este foarte cunoscut și mereu când se discută despre platforma ETS, se discută despre faptul că pur și simplu a căzut platforma informatică. Însă, pur și simplu, uh, a fost vorba despre o tentativă de a fura licențe în valoare de 30 de milioane. Și hoții au avut succes, fiindcă aceste licențe au dispărut. I-aș ruga pe colegi să încerce ca de acum încolo să, să facă tot posibilul pentru a solicita Comisiei o abordare fermă în ceea ce privește securitatea cibernetică. În trecut au existat uh, limitări impuse din cauza egoismului unor state membre. Dar să nu uităm că nu este vorba despre protecția unui singur stat membru, ci este vorba despre protecție europeană. Uh, este vorba despre o protecție europeană care mereu este vizată de cea mai slabă verigă la nivel comunitar. Așadar, a fost tras un semnal de alarmă extrem de important și este clar că trebuie să abordăm acest subiect din punct de vedere politic. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc. Uh, încheiem această dezbatere. 12 octombrie uh, este termenul limită pentru depunerea amendamentelor. Este destul de îndepărtat în uh, timp. Următorul punct de pe ordinea de zi se referă la reducerea la analiza opțiunilor pentru depășirea obiectivului de reducere cu 20% a emisiilor uh, de gaze cu efect de seră și valoarea riscului de relocare a emisiilor de dioxid de carbon. Raportoarea este doamna Iordan Cizeli și are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să discut despre acest raport și să spun că am primit 188 de amendamente. Aș dori în introducere să spun că am organizat reuniuni cu raportorii din umbră în mod regulat, vom încerca să obținem amendamente de compromis și cred că astfel vom avea la final aproximativ 20 de amendamente de acest gen. Din uh, documente reiese că am depus și eu un număr de amendamente. Am dorit să avem un text mult mai ușor lizibil, mult mai clar, cu o structură bine definită. Mă refer de asemenea și la da- obținerea unor date de la Agenția Internațională pentru Energie. Uh, Uh, foaia de parcurs uh, din 8 martie a fost și ea menționată în document, de asemenea și uh, măsurile de eficiență energetică. Și referitor la eficiența energetică, acesta este un subiect pe care l-am tratat în detaliu. Așadar, am 188 de amendamente, le voi grupa acum și le voi comenta. Există un grup de amendamente unde sunt ilustrate doar elementele pozitive și negative ale măsurilor noastre pentru uh, o societate în care uh, dorim să reducem emisiile de dioxid de carbon. Nu pot să dau curs unei asemenea abordări și nu voi spune da acestor amendamente. Vreau pur și simplu să avem un raport echilibrat. Vreau să țin cont de ambele aspecte, atât pozitive cât și negative. Apoi, criza financiară evident a influențat prețurile. Prețurile acum scad, însă Totodată, acest lucru se traduce prin investiții reduse. Există un amendament la acest, în acest calup pe care îl voi sprijini dacă într-adevăr vrem să avem o abordare holistică. Apoi, celălalt, al doilea grup de amendamente se referă la uh, transfer, tranzacțiile cu certificate de emisii. Acest sistem nu funcționează deocamdată. La începutul acestor tranzacții ne-am confruntat cu criza economică și financiară. Și tocmai de aceea au apărut multe probleme. Întrezărim acum probleme care reies din documentul meu. Analizând ceea ce se întâmplă în Noua Zeelandă, în statul american California, vom vedea că este foarte bine că am luat-o pe drumul tranzacțiilor cu certificate de emisii. Nu voi susține orice amendament care nu voi susține niciun amendament care stipulează abolirea acestui sistem de tranzacții. De asemenea, resping și amendamentele care solicită o modificare amplă a sistemului de tranzacții, pentru că acest sistem nici măcar nu a fost bine implementat. Apoi, există amendamente care stipulează noi obiective, noi obiective până în anul 2020. Iată care este părerea mea. Într-adevăr, aceste obiective ar putea să fie mai ambițioase dacă ar exista obligații stipulate la nivel internațional. Așa cum rezultă din amendamentele 68 și 69, spre exemplu. Dar trebuie să facem tot posibilul pentru ca obiectivele deja existente să fie implementate, să fie atinse ca atare. Avem o propunere a Comisiei în faia de parcurs, o propunere foarte bună. Vrem ca sistemul ETS să fie menținut, vrem ca obiectivul de 20% să uh, fie atins, să vizeze și consumul de energie și astfel s-ar ajunge într-adevăr la o atingere obiectivului de reducere a emisiilor cu 20% până în anul 2020 și poate chiar uh, mai, o, uh, o reducere mai substanțială. Avem și pachetul ce vizează eficiența energetică în raport. Eu cred că la acest capitol ar trebui să ținem cont de viziunea din raportul Benson. Susțin amendamentele care vin în, uh, să susțină mai multe eforturi care sunt necesare în alte sectoare, nu doar în sectorul tranzacțiilor de emisii, spre exemplu construcție de clădiri și altele. Sunt menționate și alte obiective în amendamente, însă eu consider că acest raport nu lasă loc uh, unor asemenea interpretări. Există un alt mm, grup de amendamente unde sunt menționate diferite tehnologii, însă am mari rezerve față de aceste amendamente, fiindcă în politică trebuie să stabilim criterii politice. Parlamentul European trebuie să stabilească criterii politice și în acest, pe această bază de lucru, apoi experții pot să vină și să spună ce fel de criterii sunt fezabile și ce fel de criterii nu. Dacă analizăm, de exemplu, Um, autovehi- situația autovehiculelor uh, electrice și modul în care acestea sunt menționate în amendamentul 34, atunci vom vedea că nu este de dorit să avem o asemenea abordare. În ceea ce privește energia nucleară și tehnica nucleară, eu cred din nou că nu este locul și momentul să menționăm acest subiect aici, fiindcă să nu uităm, nu avem o rezoluție împotriva energiei nucleare. Există amendamente prin care se solicită ca Comisia să elaboreze planuri de acțiune, să le controleze, să le verifice, să analizeze implementarea acestora. Este vorba despre amendamentul 36 care vine în acest sens. De asemenea, se stipulează anumite propuneri pentru reducerea emisiilor, lucru pe care îl sprijin, desigur, fiindcă, iată, Comisia ar trebui să vină cu standarde pentru rețele inteligente, uh, standarde pentru transport, standarde pentru introducerea și utilizarea unor rețele inteligente. În ceea ce privește domeniul TIC, și acesta este menționat în raport, este menționat rolul acestuia în uh, reducerea emisiilor. Este menționat și programul cadru de cercetare și uh, dezvoltare opt. Amendamentele 120 până la 122 conțin idei foarte bune. Se face referire și la fondul de coeziune în amendamentul 170. Există iarăși o serie de amendamente foarte bune care analizează situația IMM-urilor. Doamna Herzog a depus o serie de uh, amendamente foarte, foarte bune în această direcție. Doamna Carani a depus o serie de amendamente cu privire la o abordare sectorială. Da, putem să ținem cont de acest tip de abordare. Însă, în anumite amendamente mi s-a atras atenția asupra faptului că nu am ținut cont de anumite date și că nu le-am evaluat corect. Voi face o reevaluare a acestora. Dacă mi s-a tras atenția, mi s-a atras atenția, mă scuzați, că nu aș fi fost suficient de precisă în abordarea mea. De exemplu, în amendamentul 93. Voi face o verificare și voi vedea ce se întâmplă. În amendamentul 99, 100, în amendamentele 99 până la 101 se face trimitere la faptul că solicitările mele de flexibilitate nizabile. După cum am spus, voi încerca împreună cu raportorii din umbră să elaborez amendamente de compromis și apoi cu amendamentele de compromis dorim să dăm dovadă ca, să, să facem ca raportul să fie mult mai ambițios în ceea ce privește reducerea emisiilor. Este important să discutăm în amendamente despre stocarea dioxidului de carbon. Este un lucru important nu doar pentru acest domeniu, ci pentru noi în general. Voi discuta și despre importanța tehnicii și tehnologiei în acest sector. Mă interesează acum foarte mult opiniile colegilor. Aș dori însă să, ca înainte de a, a încheia, să mulțumesc tuturor celor care m-au ajutat, care m-au sprijinit și care m-au uh, uh, ajutat să elaborez aceste amendamente. Președintele, mulțumesc deschidem dezbaterea. Mi se spune că avem în rândul nostru o, un grup de studenți din Calabria. Sper că am înțeles bine. Este foarte bine că tinerii vin la Parlament și, uh, iată, urmăresc modul în care se poartă dezbaterile aici. Domnul Grote are cuvântul. Da, și pe noi ne bucură că avem vizitatori și vizitatori tineri. Ne bucură interesul uh, opiniei publice pentru aceste subiecte. Avem de-a face aici cu un raport de inițiativă și un raport de inițiativă sau chiar și o rezoluție au valoare doar dacă există o largă susținere pentru aceste rapoarte. Joia trecută am avut uh, un exemplu nefericit în care un raport nu a putut să treacă pentru că nu a întrunit majoritatea. Sper că subiectul care ne preocupă acum să nu aibă aceeași soară, soartă pentru că raportoarea și-a uh, dat uh, multă silință, să creăm o bună bază de discuție și ca atare și pentru o soluție de compromis în Parlamentul European. Eu cred că un aport esențial îl va avea Comisia ITRE este în principal sarcina noastră să încercăm să ne impunem în această problemă și trebuie să putem miza pe o largă susținere. Pentru că altfel tot efortul ar fi fost inutil. Plecăm de la pachetul energetic și climatic din anul 2008 și am reușit să realizăm foarte repede ceva deși mulți colegi au avut rezerve serioase, nu au crezut că vom putea ă, într-o primă lectură în Parlament să trecem acel proiect. Eu cred că în ce privește sistemul ETS, ă, nu este cazul să redeschidem pachetul deciziilor luate. Pentru că ă, avem acum problema de a adăuga uh, traficul aerian și traficul naval, dar pentru moment cred că acest pachet ETS trebuie să rămână așa cum a fost el configurat. Uh, sigur că există uh, la nivelul diversilor colegi rezerve legate de benchmarking la nivelul diverselor state membre. A avut loc o conferință pe teme climatice la Copenhaga. Poate că puțin uh, am devenit cu toții mai realiști după ce uh, am văzut care sunt rezultatele. Din nefericire, noi nici măcar nu am putut să participăm la negocierile de la Copenhaga. De aceea, serviciile noastre externe trebuie acum să se dovedească buni diplomați în materie ecologică și trebuie să contribuie la negocieri dacă ne dorim un acord global pe teme climatice și este nevoie de un asemenea acord global pentru că singuri nu vom putea să salvăm planeta. Trebuie ca marile națiuni, dar și continentele să se așeze la masa negocierilor pentru a rezolva problemele legate de emisiile de carbon. În ce privește eficiența energetică, cred că trebuie să avem o strategie pe care o susține de altfel și raportoarea. Trebuie să ne, obiect, să ne stabilim obiective foarte clare. Energia pe care o economisim este cea mai bună energie. Inclusiv în ce privește clădirile și uh, putem crea locuri de muncă pentru reabilitarea termică a clădirilor de pirdă. Deci trebuie să uh, creionăm direcția în care trebuie să evoluăm inclusiv pentru a atrage la eforturile noastre întreprinderile mici și mijlocii. Cred că și economisirea de energie pe lângă sistemul de tranzacționare um, a certificatelor de emisii um, poate să constituie o soluție. În ce privește tehnologia stocării și captării carbonului, um, trebuie să ne gândim că există trei posibilități. Să nu avem emisii de bioxid de carbon, Asta înseamnă însă ca producții cum sunt uh, producția de uh, oțel, de chimie, să, uh, să se își închidă porțile în Uniunea Europeană și să se deplaseze spre alte regiuni sau ar trebui să analizăm și să existe și legislații cadru în statele membre în ce privește subiectul CSC, stocarea și captarea carbonului. Din uh, păcate însă demersurile uh, nu sunt convingătoare în toate statele membre. Este importantă viitoarea legislație pentru protecția mediului. Este important să existe o comunicare rezonabilă în acest sens, pentru că altfel va fi doar o dezbatere uh, ca cea legată de Libia multe uh, vorbe și puține fapte. Deci, mulți uh, se situează pe poziții diferite, ceea ce nu duce la niciun rezultat. Trebuie să explicăm clar de ce ne propunem să facem ceva. În clipa de față însă lucrurile sunt deficitare. Eu cred că în legislația pentru mediu, pe lângă studiile de impact asupra mediului, să studieze și urmările economice în legătură cu toți pașii pe care îi întreprindem în ce privește protecția mediului și să mai existe și un studiu de impact din perspectivă socială. Să vedem care vor fi urmările sociale dacă noi uh, strângem puțin șurubul A și relaxăm puțin șurubul B. Energiile regenerabile. Cu o zi înainte de dezastrul uh, din Japonia am avut o întâlnire a uh, raportorilor din umbră și cu acea ocazie am spus că nu vreau să vorbesc pro energie nucleară sau împotriva energiei nucleare. Ehm, în clipa de față nu putem ajunge la o soluție rezonabilă, deși eu personal sunt împotriva utilizării energiei nucleare. În orice caz, însă, trebuie să mizăm pe energiile regenerabile și cred că și în uh, perspectiva strategiei 2020 trebuie să vedem care trebuie să fie obiectivele noastre, iar dacă nu cădem de acord pentru 2020, atunci măcar să ne stabilim anumite obiective procentuale pentru 2030. Cred că este datoria noastră să avem o asemenea perspectivă în ce privește utilizarea energiilor regenerabile. În China se lucrează cu planuri cincinale. Noi ă, Câteodată ne propunem planuri pe 40 de ani, dar după 5 ani totul se dă peste cap. Deci, <clears throat> sigur că nu putem spune ă, acum cu certitudine câte vehicule electrice vor rula pe șoselele europene în anul 2020. Nu putem impune din, ă, din acest punct de vedere niște obiective tehnologice pentru că avem experiența că lucrurile de multe ori nu se realizează așa cum sunt uh, formulate inițial dezideratele, dar să mizăm pe calitatea și competența inginerilor noștri, să încercăm să stabilim niște obiective fezabile și uh, altfel, sigur că menținem și o anumită neutralitate a politicului față de tehnică. Cred că trebuie să încercăm să susținem acest raport de inițiativă cu o largă majoritate în Parlament, pentru că în felul acesta vom impune ca pachetul ETS să nu fie redeschis. Încă în 2008 am încercat să impunem acest lucru. Trebuie să stabilim obiective ferme pentru eficiența energetică, pentru sursele regenerabile de energie și pe viitor toate propunerile legislative să nu aibă o abordare strict economică, ci și o abordare socială cu impact social pentru fiecare stat membru. În felul acesta ne păstrăm o neutralitate tehnologică. Doamna Heck. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să încep prin a mulțumi raportorului pentru acest uh, document care a inclus toate observațiile noastre. Sunt sigur că se va găsi într-o săptămână o bună soluție. Am avut o a doua întâlnire, avem o a doua întâlnire cu raportorii din umbră programată pentru următoarea săptămână. Întâi de toate, eficiența energetică trebuie privită nu doar ca un instrument pentru protecția climei, ci și ca un instrument pentru a crește competitivitatea. Această abordare cred că se regăsește și în comunicare, care vine atât din partea comisarului Oettinger, cât și din partea comisarei Hedegaard. Lucrurile acestea trebuie incluse în diverse dosare, de exemplu, cele referitoare la politici regionale, fonduri structurale, politica agricolă comună, un sector unde, de exemplu, Uniunea Fermierilor din uh, Suedia și-a luat angajamentul ca până în 2050 să fie neutră din punct de vedere al uh, emisiilor de carbon. A, există, deci, promisiuni și dacă avem în vedere și sectorul energiilor alternative care promite uh, să ajute la acest lucru, înțelegem că acestea toate trebuie să fie parte a soluției. Și acest lucru este perfect posibil. Trebuie de asemenea să avem o abordare pozitivă față de noile tehnologii, față de noile invenții, noile inovații. V-aș recomanda ca pe durata acestei săptămâni a energiei să vizitați centrul unde există un program, o prezentare și o expoziție a companiilor implicate în energii regenerabile. De exemplu, Siemens are cea mai mare, cele mai mari turbine bazate pe energie solară și eoliană și care sunt foarte bune din punct de vedere al climei, al eficienței energetice și din punct de vedere tehnic. Cred că au vândut 8 sau 9 în Spania, Israel și California. Deci există un foarte mare potențial. trebuie să avem în vedere și punctul de vedere al comisarei Hedegaard, care a comparat nivelul investițiilor Europa are 19% investiții din PIB. India 28%, mult mai mult, Corea de Sud 35%, mult mai mult și China 48%. Comisia estimează că dacă se folosesc instrumentele de care dispunem, putem spune că 1,5% este acoperit și astfel ajungem la 20,5% care oricum rămâne sub jumătate din ce face China. Trebuie deci să investim în acest domeniu, trebuie să avem în vedere aspectele legate de climă și de eficiență energetică, fiindcă aici vom găsi și o vastă majoritate, lucru care este foarte important. În ceea ce privește obiectivele, e bine să se stabilească obiective, fiindcă acestea ne determină să facem eforturi, să obținem rezultate. Orice dosar, după părerea mea, e bine să aibă obiective ambițioase. Obiectivele interne sunt și ele bune atunci când e vorba de eficiența energetică. Nu trebuie să intrăm în detalii, ca și în cazul pachetului pentru climă, acolo au fost niște negocieri foarte dificile, dar trebuie să înțelegem care e potențialul, că trebuie să existe obiective pentru a vedea ce putem realiza în aceste țări. Trebuie să avem și obiective europene privind eficiența energetică și aceasta trebuie crescută de la 20 la 30% și astfel se exercită presiune asupra Comisiei să prezinte o propunere sau propuneri de care avem nevoie în ceea ce privește standarde, uh, evoluții industriale și așa mai departe. În ceea ce privește ETS, sunt de acord, există multe lucruri care trebuie să fie avute în vedere, îmbunătățite, consolidate, însă eu cred că am deschide o cutie a Pandorei dacă începem să schimbăm sistemul ETS. Ce putem face este să mai adăugăm ceva la acest sistem, așa cum se întâmplă în cazul aviației, transportului maritim. De exemplu, Marea Baltică, dacă vrem să îmbunătățim acolo standardele navelor care trec prin Marea Baltică, ne-am stabilit un obiectiv absolut necesar. Acestea sunt deci domenii care trebuie să fie explorate de noi. De asemenea, în ceea ce privește interzicerea sau eliminarea fraudelor, la negocierea ETS am avut amendamente în acest domeniu și Comisiei se a spus că e ceva imposibil de făcut. Și iată că acum Comisia revine asupra cuvintelor sale. Toate grupurile din Parlament, la ultimul trilog, când am negociat cu ministrul francez, au trebuit să scoatem aceste amendamente și eu cred că ar trebui să revenim, fiindcă sunt lucruri care pot fi făcute. Trebuie să existe o reglementare gen la o bursă de valori, transparență și așa mai departe. Sunt de acord. Neutralitatea tehnologică este importantă în ceea ce privește uh, Uh, serviciile bancare. Dacă e o piață, trebuie să fie permise și economisiri și planificări. Așa se întâmplă în mod normal. Știu că sunt peste 10.000 de companii care sunt implicate, fac acest lucru, uh, cuantifică, planifică și au propriile hotărâri, deci uh, cred că și aceste servicii bancare sunt bune. Dar există și aspecte negative pe care trebuie să le avem în vedere din punct de vedere al pieței. Și un ultim aspect referitor la ETS. Am văzut exemple în care au fost state care au folosit drepturile acestea de tranzacționare pentru a evita sancțiunile de pe piață. Și în loc să ofere un sprijin, ajutor de stat pentru construirea de noi instalații sau menținerea celor existente, au alocat rate de tranzacționare suplimentare. Vă pot da trei exemple, dacă vreți, în particular, după ce ieșim de aici, dar oricum ăsta este un lucru pe care trebuie să îl evităm. Însă în niciun caz să nu redeschidem negocierile referitoare la sistemul ETS, fiindcă nu o să ajungem la nimic atunci, cu siguranță nu la obiectivele UE 2020. Mulțumesc, că am avut niște discuții foarte interesante cu raportorii și raportorii din umbră. Sunt sigură că vom avea niște propuneri foarte bune cu o majoritate bună pentru plenară, ca să evităm ce s-a întâmplat pe nuclear săptămâna trecută. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Piper. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să formulez câteva întrebări. Pentru că au fost făcute câteva observații care m-au pus pe gânduri. Dacă vorbim despre eficiența energetică și dacă dorim să introducem obiective care să fie respectate obligatoriu și mai facem și un calendar al momentului în care trebuie să fie respectate, atunci nu facem decât să plafonăm creșterea economică. Va fi o frână a dezvoltării și uh, indiferent uh, care va fi uh, forma de energie pe care o folosim, introducem frâne energetică, inclusiv când vorbim cu surse de energie regenerative. Oare asta ne propunem? Pentru că noi ne dorim, de fapt, o creștere economică și dacă ne bazăm doar pe energia verde, nu va fi posibil acest lucru dispunem de prognoze energetice făcute de către agențiile internaționale care se referă la perioada 1990-2030. În acest interval de timp, volumul de bioxid de carbon va crește de la 14 miliarde la 40 de miliarde. Acestea sunt prognoze realiste. În Germania ne dorim o reducere de la un miliard la 700 de mii de tone. Dar asta este foarte eh, puțin în context global. Trebuie să ne gândim care sunt șansele de viitor ale tehnologiei. Sigur că trebuie să facem demersuri de reducere a bioxidului de carbon, dar să rămânem cu picioarele pe pământ. Dacă ne gândim la protocolul de la Kyoto în legătură cu uh, altă repartizare a poverii, e bine, uh, Germania a purtat 75% din povara reducerii în Europa, o singură țară. Iar acum mai avem și concesii făcute de Euro- față de Europa de Sud, față de Europa răsăriteană. Vă rog să vă gândiți care sunt consecințele pentru competitivitatea industriei. Avem acum o a treia etapă de negociere a sistemului de tranzacționare a certificatelor de emisie. Știți ce înseamnă asta? Costuri suplimentare eh, pentru energia eh, electrică care cresc cu 30 până la 40% urmează costurile de relocare. Deci, în legătură cu aliniatul 2, eu cred că uh, trebuie să ne exprimăm îngrijorarea că urmare a costurilor tot mai ridicate ale energiei, noi de fapt ne pierdem platformele industriale din Europa. Vă invit să veniți în regiunea noastră, să aveți discuții cu reprezentanții industriei oțelului in, și uh, din zona cărbunelui, din alte ramuri industriale, sunt deja își fac bagajele, sunt pregătiți să plece din Europa. Mie mi se pare că este un scandal. Ă, noi pierdem din vedere o situație reală. Următorul, colegul Ghirec. Mulțumesc. Eh, Sunt de acord cu raportorul. Creșterea durabilă este cel mai important aspect pe care trebuie să ne axăm. E o creștere în care luăm în considerare și aspectele de mediu și cele economice și sociale, în special având în vedere că în prezent trecem prin această criză economică. Adesea, în documentele oficiale ale Uniunii Europene, atunci când se stabilește de obiective obligatorii, 20, 20, 20 de exemplu, eficiența se confundă cu economisirea de energie, cu reducerea consumului de energie. Și cred că aceasta este o abordare abuzivă. Nu știu ce au semnat guvernele noastre și ce definiție a fost inclusă în documentele respective pentru termenul eficiență, însă cu siguranță eficiență nu înseamnă reducerea consumului cu 20%. E vorba de creșterea eficienței cu 20% și acestea sunt două concepte diferite. Reducerea emisiilor cu 20 sau 25% până în 2020 este un obiectiv realist. Însă, nu prin impunerea acestei limite la nivel administrativ, fiindcă asta ar duce la restricții pe piață. acest lucru devine important dacă vrem să avem eficiență energetică. Dar, cum am spus, trebuie să definim mai clar eficiența. Acest concept a mai fost menționat astăzi aici, dar cu sensul de economisiri. Eficiența poate fi măsurată la nivelul consumului pe țară sau pe locuitor sau tot eficiența poate fi măsurată după modul în care energia este transformată în muncă. În orice caz, trebuie să găsim definiția adecvată pentru conceptul de eficiență. Eficiența trebuie să fie privită ca o utilizare eficientă a energiei pentru a genera niște rezultate concrete. Și atunci, pe baza unor studii și pe baza inovațiilor, vom putea să reducem nivelul de emisii și consumul de energie, toate acestea ducând la îmbunătățirea eficienței. Sunt de acord cu doamna raportor, care ne spune că o creștere cu 20% a eficienței va genera peste 20% reduceri de emisii. Putem chiar ajunge la 30% reducere a nivelului de emisii. Dar, și din nou, revenim la acest concept, eficiență, care trebuie bine definit pentru a ști exact despre ce vorbim. În al doilea rând, doamnelor și domnilor, pachetul climă și energie a fost uh, adoptat și este același pentru toate statele membre. Există foarte mici diferențe. Fiecare stat, sigur, uh, își are propriul nivel de evoluție, evoluție economică. Și acest lucru poate să pună bariere în calea reducerii emisiilor cu peste 20%. În Polonia, de exemplu, dacă ne, ax- dacă ne axăm pe eficiența propriu-zisă și dacă asigurăm izolarea termică a clădirilor, și folosim centrale electrice, nu doar termoelectrice, vom ajunge la acea reducere cu 30%. Dar vedem că din ce în ce mai multe facilități industriale se mută în afara Uniunii Europene și dacă continuăm să impunem aceste restricții, s-ar putea să ajungem la o criză energetică în Europa. E un lucru care se poate întâmpla. Mulțumesc. Următorul intervenient, domnul Mesaraș. Mulțumesc, domnule președinte. Am ascultat ce a spus raportorul și am impresia că, într-adevăr, vom avea un aviz echilibrat, un uh, aviz important. S-au spus multe de către antevorbitorii mei. Am dorit totuși să intervin și eu pentru a mă referi la câteva aspecte. Spre exemplu, protocolul de la Kyoto a atins obiective importante în ceea ce privește emisiile de dioxid de carbon, dar nu ne putem declara mulțumiți mai ales dacă vrem să ne luăm în serios uh, declarațiile și anume ca până în 2020 să avem o reducere a emisiilor cu 20%, poate chiar cu 30%. E bine, vom avea multe de făcut aici și mă gândesc că până în 2050 unele țări dezvoltate vor atinge obiectivul de reducere a emisiilor cu 85%-90%. În ceea ce privește uh, uh, situația din Europa de Sud și Europa de Est, Um, aici eu cred că obiectivul de 20% nu va fi atins, atins până în 20, 2020. Trebuie să facem tot posibilul pentru ca temperaturile globale să nu crească cu mai mult de 2 grade Celsius. Însă costurile implicate de aceste măsuri vor fi mult mai mari decât uh, s-a stipulat. Sunt uh, de acord cu scepticismul manifestat de antevorbitorul meu, dar uh, să nu uităm că avem de-a face cu o evoluție deloc liniară. La început, uh, evoluția este una spectaculoasă, însă pe parcurs, dacă într-adevăr vrei să atingem ceva, eforturile cresc exponențial și lucrurile devin din ce în ce mai dificile. În ceea ce privește instrumentele active și pasive ce pot fi utilizate, trebuie să găsim un echilibru în acest domeniu. Ce înseamnă instrumentele active? Mm, avem nevoie de un mix energetic mult mai bun și uh, avem nevoie de noi abordări în industria producției. Uh, de energie. Vedem foarte clar că în urma dezastrului de la Fukushima trebuie să ne regândim uh, abordările. Eu cred că este imposibil să atingem obiectivele uh, reducerii de emisii dacă renunțăm la energia nucleară. Cred că trebuie să recunoaștem situația ca atare, să sporim securitatea nucleară și să îmbunătățim stocarea deșeurilor nucleare. În ceea ce privește eficiența energetică, uh, un subiect foarte, foarte important. Uh, dar nu este singurul subiect care trebuie vizat aici. Sigur că trebuie să economisim energie, dar haideți să ne referim și la industria construcțiilor responsabilă pentru 40% din emisii. Uh, fac trimitere la importanța caselor pasive. Trebuie să găsim un compromis între energiile regenerabile și acele instrumente financiare care pot fi utilizate pentru a avea eficiență energetică. Deci nu trebuie doar să cheltuim sume mari de bani uh, pentru a economisi energie uh, și to- totodată să nu sprijinim casele pasive la nivel european. Uh, sigur că mai sunt foarte multe de făcut în Europa de Sud și de Est. Trebuie de aceea să apelăm la toate instrumentele care ne sunt puse la dispoziție. Domnul De Angelis are cuvântul. Grație, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Continu să fiu convins de faptul că în ceea ce privește eficiența energetică e nevoie de obiective din ce în ce mai clare și fără îndoială din ce în ce mai ambițioase, atât pentru climă cât și pentru competitivitate. Obiectivul de reducere a emisiilor de carbon cu 20% până în 2020 poate să fie considerat deja atins, dat fiindcă deja am depășit 17% față de situația din 90. Întrebarea e, putem trece de acest prag, de acest obiectiv? Există studii științifice care ne spun că Europa trebuie să crească obiectivul 2020 uh, până la 30% reducerea emisiilor dacă vrem cu adevărat să revitalizăm economia europeană. Ridicarea obiectivului la 30% atrage după sine crearea de dezvoltare de locuri de muncă, de creșterea de noi locuri de muncă, de creșterea PIB-ului și a investițiilor, toate acestea în următorul deceniu. Ceea ce înseamnă că vom insufla o nouă viață în economia noastră, care este acum slăbită de criza financiară prin care trecem. Dacă vrem să ne fixăm hotărâți pe acest obiectiv de 30%, trebuie să integrăm politica de climă într-un cadru de măsuri economice și fiscale care să fie coordonate la nivel european. Și Trebuie să se stimuleze investițiile în uh, instalații curate cu emisii scăzute de carbon. De aceea vreau să-i mulțumesc domnului raportor pentru activitatea sa pe acest uh, document și Într-adevăr, trebuie să definim noul obiectiv de 30%. După părerea mea, este esențial să facem acest lucru dacă vrem să avem o strategie axată pe investiții, fiindcă fără o abordare integrată nu riscăm altceva decât să pierdem resurse, energie, să nu mai fim competitivi și toate aceste lucruri vor avea un impact negativ asupra industriei europene uh, datorită acestei tendințe de delocalizare, de relocalizare a producției. Și, în final, domnule președinte, o mică observație după ce s-a întâmplat la Fukushima, cred că economia verde devine din ce în ce mai mult uh, viitorul către care economia noastră trebuie să se îndrepte. Nu doar pentru că avem nevoie de energie curată, de energie sigură, ci și pentru faptul că vrem cu toții să garantăm o dezvoltare durabilă și să garantăm păstrarea locurilor de muncă. Având în vedere toate aceste lucruri și criza economică cu care ne confruntăm, cred că doar nepregătirea unor guverne naționale le-ar putea face să nu înțeleagă acest lucru. Și cred că Europa trebuie să se angajeze mai curajos și mai responsabil spre îndeplinirea acestor obiective ambițioase, da, dar absolut necesare. Mulțumesc! Mulțumesc! Are cuvântul domnul Jado. Mulțumesc, Îi mulțumesc uh, colegei pentru uh, colaborarea cu noi ca raportori din umbră și mulțumesc pentru că pot să vorbesc astăzi. Mulțumim uh, Romanei pentru activitate, pentru discuțiile foarte interesante pe care le-am avut și le vom avea. Există trei tipuri de obiective asupra cărora ne vom apleca. Evident, există obiectivul de reducere a gazelor cu efect de seră, care este principalul subiect al dosarului, și cred și sper că vom reuși să găsim un compromis pe acest subiect. Nu e un lucru ușor, dar este clar că astăzi, așa cum este el exprimat în raport, fiindcă se vorbește, de exemplu, de foaia de parcurs pentru 2050, dar nu în mod corect. Uh, foaia de parcurs 2050 nu spune 20% și uh, cel mai eficient din punct de vedere al costurilor pentru a reduce emisiile de gaze cu efect de seră. Nu, această foaie de parcurs spune că odată cu punerea în aplicare a obiectivului de reducere a consumului de energie, putem, există posibilitatea, deci nu e singura opțiune, ci o posibilitate de a reduce cu 25% emisiile la nivelul locuințelor. Și pe această bază trebuie să pornim discuția noastră. Au fost colegi care au spus aici că, evident, așa cum am discutat foarte intens în cadrul comisiei noastre, au spus că e un uh, obiectiv uh, obligatoriu și mă miră să aud colegi care spun aici că dacă lucrăm pe eficiența energetică, dacă investim în construcții și în transportul public, e vorba de o implicare anticreștere, antidezvoltare. Cum se poate în această comisie, după toate discuțiile pe care le-am spus, să spunem că uh, uh, oprirea risipei energetice se opune creșterii? Când se spunem că trebuie să revenim uh, acolo unde am fost la trecut, nu înțeleg la ce vă referiți. Trebuie să citim toate documentele, să vedem în ce măsură investițiile în economia energetică duce la crearea de locuri de muncă, duce la îmbunătățirea puterii de cumpărare a tuturor cetățenilor care astăzi sunt confruntați cu facturi explozive la energie. Trebuie sigur să ne ocupăm și de energii regenerabile, Potențialul economic este important, investițiile sunt importante, lucruri care se întâmplă în alte țări și pe alte continente și făcând toate acestea putem să ne consolidăm obiectivul privind energiile regenerabile, lucru care ne va permite prin acest pachet să lucră, luptăm împotriva schimbărilor climatice care până la urmă rămâne obiectivul nostru și obiectivul Parlamentului European. Și o ultima observație. Cred că după Fukushima, consensul pe care l-am avea, l-am avut, sau mai bine zis, lipsa de consens referitoare la energia cu emisii scăzute de carbon, cred că uh, s-a rezolvat. E nevoie de un pachet, un mix și trebuie să avem curajul să clarificăm acest subiect. Apoi, în ceea ce privește aspectul economic, Deja s-a spus și avem uh, acest gen de discuții și cu doamna raportor, deci s-a spus că inițial textul era prea pesimist. Se menționa alineatul 2, spunându-se că ETS deja a dus la relocarea emisiilor de carbon, dar nu există studii concrete care să dovedească acest lucru. Nimic nu dovedește această afirmație și cred că în comisia noastră noi am reușit să inițiem o discuție cu privire la sectoarele care sunt expuse riscului relocării emisiilor de carbon. Trebuie să vedem care sunt instrumentele existente pentru a combate acest lucru. Există instrumente, trebuie să creăm altele noi. Se vorbește de puține sectoare în general, pe acestea trebuie să ne axăm, dar să nu scăpăm din vedere și sectoarele care au de câștigat din această revoluție energetică. Uh, acolo, în acele sectoare, există uh, mai multe locuri de muncă, o mai bună planificare teritorială, deci trebuie să intrăm un pic în detalii în această discuție. Nu spunem că lupta împotriva schimbărilor climatice e bine pentru toate sectoarele economice și chiar dacă sunt probleme, nu ne pasă. Trebuie să vedem care sunt sectoarele expuse riscurilor uh, dacă există această relocare a uh, emisiilor de carbon, dar nici nu putem spune că e un dezastru pentru economia europeană, fiindcă nu e adevărat. Dacă ar fi adevărat, de ce Coreea de Sud, China, California și așa mai departe ar investi chiar așa de mult în uh, economia verde cu consum scăzut de uh, energie și cu emisii scăzute de carbon. Vreau să închei prin mulțumit, doamnei raportor. Mulțumesc! Dankeschön, Frau Herzog. Mulțumesc, doamna Herzog. Thank you, Chairman. In the Mulțumesc, domnule președinte. Mă întrebam dacă să iau cuvântul sau nu, pentru că vorbim despre un proiect de uh, o aviz pentru un raport de inițiativă și uh, Cred că trebuie să fim foarte activi când vorbim despre legislație și eu cred că uh, Până acum, dezbaterile noastre pe teme strict legislative poate au fost mai puțin uh, active. Mă voi referi la câteva subiecte. Cred că este important ceea ce a spus domnul Matias trebuie să fim uniți pe cât posibil, pentru că altfel un raport de inițiativă nu prea are șanse de succes. Sigur că sunt de acord că trebuie să avem o perspectivă și după anul 2020. Există însă provocări tehnologice de care trebuie să ținem seama. Cred că nu este nimeni în această sală care să nu fie de acord dacă vrei să faci un pas de îmbunătățire a obiectivelor pentru 2020, trebuie să elaborezi un uh, plan inclusiv în ce privește sursele energetice, folosirea combustibilului fosil, dar și al uh, energiei regenerabile. Bineînțeles că imediat trebuie să te gândești care sunt și provocările financiare, pentru că planul SET um, pentru 2007 uh, vorbea despre un anume volum de investiții. Parlamentul a votat până la urmă 4 miliarde. Dacă ne întrebăm acum cât ar costa un plan SET, o strategie europeană pentru tehnologia energetică, s-ar trece mult peste 4 miliarde. Trebuie să ne gândim care este provocarea financiară. Aceasta este poate cea mai serioasă de avut în vedere. Deci trebuie să vedem și care ar fi angajamentul ministrilor economiei din statele membre și v-aș întreba acum în care țară membra Uniunii Europene planul SET se află pe primul loc al priorităților în agenda ministrului eh, economiei. Noi, în Parlament, eh, suntem uniți, dar avem șanse limitate de reușită. Trebuie să existe, evident, angajamentul politic și la nivelul Parlamentului este manifest, dar eu cred că, într-adevăr, trebuie să fim uniți și să ne fie clar că este nevoie de bani pe plan comunitar. Pentru că dacă noi nu gândim pe termen lung, statele care au mai mulți bani vor progresa, iar statele care nu dispun de bani nu vor putea să progreseze, deși poate că ar exista un potențial de valorificare a surselor energetice. Gândiți-vă la Grecia unde uh, este atât de mult soare. Care este procentajul energiei fotovoltaice care este folosită în, Gracie, în Grecia? Ar trebui să fie panouri solare pe fiecare casă din Grecia, dar nu există. Deci trebuie să știm cum folosim mijloacele financiare pentru a atinge eficiența energetică. Acesta este un obiectiv comunitar. Altfel nu este decât un model de business în funcție de banii de care dispune fiecare țară și, spuneam deja, cele foarte avansate și care dispun de bani mulți vor progresa celelalte vor rămâne în urmă. Eu cred că în comisia noastră trebuie să fim uniți. Și dacă vrem să trecem de obiectivele uh, de anul 2020 uh, pe plan comunitar, nu putem să ne permitem să lăsăm anumite țări membre să rămână în urmă. Care sunt mijloacele financiare? bugetul național, bugetul comunitar sau sistemele inteligente de management ale traficului, sistemul ITS să fie ă, de asemenea ă, tranzacționarea certificatelor de emisii o sursă de finanțare. Cum introducem și ă, acele obligațiuni pe proiecte despre care se vorbește? Deci trebuie să uh, avem o opinie fermă din partea comisiei noastre ITRE și față de aceste probleme. Nu au fost înaintate multe amendamente, dar eu cred că dacă avansăm amendamente, în această direcție trebuie să fie ele. Eu am introdus până acum un singur amendament. Eu cred că provocările de implementare uh, vorbesc despre uh, Uh, rezerve, dar uh, nu dispunem de bani. Noi știm că există 23 de milioane de IMM-uri în Uniunea Europeană, dar 98% dintre ele încă nu fac nimic în acest domeniu. Trebuie să le stimulăm să facă ceva. Este vorba despre uh, informare, despre educație, în toate tipurile de competențe profesionale. Eu cred că și în această direcție trebuie să acționăm, este ceva pozitiv, asta nu uh, solicită uh, investiții semnificative și vine și în avantajul angajaților din Uniunea Europeană. Eu sper că și uh, raportoarea va fi dispusă să accepte amendamentul meu. Mulțumesc foarte mult, spune președintele. Mai am șapte colegi înscriși pe listă și aș încheia aici lista. Sunteți de acord, sper. Și, în al doilea rând, v-aș ruga ca de acum înainte intervențiile să fie ceva mai concentrate. Nu neapărat doar două minute, dar nici mult mai mult. Doamna Ulscoc este următoarea vorbitoare. Eh, tack, herr talman. <clears throat> Eh, Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să mulțumesc raportorului pentru activitatea excelentă întreprinsă. Nu sunt neapărat de acord cu tot ceea ce a prezentat domnia sa, însă există acord între noi atunci când discutăm despre faptul că acest subiect nu trebuie pur și simplu să fie tratat într-un document și gata. După, după cum a spus și domnul Grote, și eu sunt împotriva energiei nucleare și, și eu consider că uh, acest subiect uh, se bucură de o mare însemnătate acum în dezbaterile actuale. Un subiect care nu a fost uh, finalizat. Este evident că există poziții diferite față de energia nucleară, dar asta nu înseamnă că trebuie să ne oprim activitățile politice până când ajungem la un consens mereu există oarece neliniște în momentul în care apar mari um, revoluții tehnice sau mari uh, căderi tehnice. Nu se știe ce se va întâmpla cu societatea. Și tocmai de aceea uh, acest, uh, această dezbatere se poartă acum în jurul subiectului schimbare climatică, totul privit din perspectiva competitivității. Avem o serie de documente care au fost uh, votate la Parlamentul European și s-a spus că nu trebuie neapărat să stipulăm o atitudine împotrivă. Este nevoie să ne adaptăm însă la schimbarea climatică dacă vrem să fim competitivi. Putem să ne comparăm cu China, Coreea de Sud și alte state care investesc acum masiv în adaptările la schimbarea climatică. Și se pune întrebarea de ce nu putem să avem aceeași încredere în noi Nu trebuie să ne îndreptăm armele uh, împotriva uh, nu trebuie să ne îndreptăm acum armele unii împotriva celorlalți, ci trebuie să stabilim pur și simplu niște obiective obligatorii de eficiență energetică. Există consens politic, de fapt, pe acest subiect. Deci, dacă utilizăm energia existentă într-o manieră mai eficientă, atunci automat am putea să investim, să am putea avea rezultate foarte bune în acest sector. Și aici trebuie să începem cu aceste întrebări. Așadar, trebuie să găsim în sistem diferite niveluri pentru a implementa mult mai mult energiile regenerabile avem nevoie de intervenții în mai multe sectoare, de exemplu în sectorul clădirilor. Și micile întreprinderi ar trebui să devină mai eficiente din punct de vedere energetic, subiect despre care uh, se discută în raport. Așadar, trebuie să luăm acele domenii în care putem să creăm obiective privitor la eficiența energetică pentru a măsura mai apoi aceste rezultate. Aș dori de asemenea să mă refer la ceea ce a spus deja colegul meu Matias uh, Grote. Avem nevoie foarte clar de investiții, fiindcă avem o mare risipă de energie până să ajungă energia la consumator, există o mare pierdere înregistrată și este important să investim tocmai de aceea în rețelele energetice inteligente, fiindcă nu ne mai permitem să risipim atâta energie. Trebuie să acoperim așadar acele lacune care apar. Așadar, ar trebui să avem acum un document cât se poate de puternic și să lăsăm la o parte conflicte și apar din cauza energiei nucleare. Doamna Carvalho are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să felicit raportorul pentru activitatea extraordinară. Aș dori să mă axez strict asupra punctului care se referă la cuplarea Uh, acțiunile împotriva schimbării climatice cu uh, competitivitatea și creșterea. Este un lucru fezabil, dar este nevoie de o măsuri mai complexe și nu doar uh, un obiectiv pentru reducerea de, dioxid, de emisiile de dioxid de carbon. Avem acum obiectivul de 20% până în 2020 și avem și acorduri orizontale pentru sectorul aviatic, spre exemplu. Decizia de a modifica uh, de a, de a face obiectivul de reducere a emisiilor mult mai ambițios, trebuie să fie cuplat de sectorul, de domeniul competitivității. Avem nevoie de o abordare integrată pentru mai multe sectoare pentru, ca, din, eh, pentru a nu avea de suferit eficiența economică. Am avea nevoie și de un cadru internațional post-2012 în acest sens. Ultimul scenariu eh, la nivel internațional ar putea fi o matriță care să includă toate statele ehm, și care să vizeze atât obiectivul general, cât și obiectivele specifice, fiindcă avem și obiective specifice în acordurile orizontale, precum eh, cel pentru sectorul aviatic, deja stipulate. În ceea ce privește documentele științifice și lucrările științifice care ne arată uh, cum să combinăm aceste abordări, acestea pot fi foarte bine utilizate. Am uh, evaluat aceste lucrări pentru un studiu PP și sunt la dispoziția colegilor care sunt interesați uh, de rezultatele găsite. Mă refer și la activitatea comisiei. La început a fost oarecum uh, precaută Uh, dar acum iată că îmbrățișează această temă și tocmai de aceea sper că Comisia va fi parte la soluția finală în ceea ce privește acțiunile noastre combinate pentru creștere și combaterea schimbării climatice. Domnul Butikofer are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să discut cu doi colegi. Mai întâi aș dori să mă adresez doamnei Herzog. Aveți dreptate, doamnă Herzog. Avem nevoie de o abordare europeană. Nu este bine dacă unii accelerează și ceilalți rămân în parcare. Dar, din păcate, nu vă dau dreptate atunci când uh, discutați pe acest subiect ca și cum ar fi vorba pur și simplu de a da mai mulți bani celor care sunt în urmă pentru a se îmbunătăți. Eu mi-aș pune următoarea întrebare în primul rând. De ce fondurile de coeziune nu sunt utilizate într-o manieră mult mai sistematică, astfel încât eficiența energetică să fie promovată. Eficiența energetică a clădirilor este ieftină. Germania este Germania are un mare succes în acest sector și să nu credeți că la început am avut un model de afaceri. Nu, am avut mai întâi voința politică și după aceea, din voința politică, s-a conturat modelul de afaceri. Atunci, spun da fondurilor de coeziune, spun da importanței de a merge cu toți împreună înainte, dar este nevoie să solicităm anumite eforturi suplimentare și nu putem uh, să, tema să uh, tematizăm totul în jurul banilor și alocării de mai mulți bani. Aș vrea de asemenea să mă adresez și colegului Piper, care a spus uh, foarte frumos că el este afectat. Mă bucură faptul că se discută despre acest uh, subiect, fiindcă această vizare directă reprezintă un subiect uh, foarte important aici. În primul rând, să nu uităm că este Uh, o tradiție să ne plângem la nivel înalt și apoi să conturăm uh, o imagine în alb și negru, exact cum a făcut-o domnul Piper, care pretinde că Germania, din cauza costurilor uh, crescute la industrie, ar trebui să fie o, un deșert energetic. Însă Germa- și-a spus că Germania a suportat 75% din uh, costurile de eficiență energetică, deci nu pot, Germania nu poate să facă mai mult. Dar se pune problema altfel. Oare Germania este într-adevăr în, uh, într-o problemă de competitivitate sau uh, tocmai că este competitivă? În 2007 a fost uh, redactat un studiu care arată foarte clar că există o corelare între competitivitate și eficiență energetică. În Germania, să nu uităm că energia este consumată și industria utilizează energia într-o manieră mult mai uh, mult, utilizează energia mult mai mult, fiindcă nu există prețuri stabilite uh, la energie pentru industrie care consumă multă energie. Să nu credem însă că Franța ar avea o situație mai bună din punct de vedere energetic numai pentru că energia este acolo mai ieftină. Avem uh, un număr dublu de locuri de muncă în sectorul energetic în Germania comparativ cu Franța. Și la fel putem să luăm uh, exemplul Ucrainei unde energia este practic pe gratis. Deci eu cred că se manipulează pe undeva realitatea și tocmai de aceea aș vrea să vizăm strict realitățile care ne dau lecții foarte importante în ceea ce privește relația pozitivă dintre o atitudine ambițioasă, ecologică, durabilă, bazată pe politici de inovare și competitivitate. Competitivitatea fără inovare ambițioasă nu mai poate avea loc pe viitor. Mulțumesc! Vă mulțumim, domnule Beautycofer. Doamna Hasi dorește să intervină. Uh some... Mulțumesc foarte mult. Am câteva comentarii. Vorbim în comisia noastră despre industrie și energie, dar niciodată nu trebuie să scăpăm din vedere și aspectele climatice. Există studii științifice întemeiate care demonstrează că Uniunea Europeană ar trebui să depășească chiar aceste uh, 30% până în 2020 pe plan intern. Și sper ca și colegii mei să aibă în vedere acest lucru. Există alte țări, alte țări care nu fac parte din Uniunea Europeană și care au argumente, se folosesc de posibilitatea că UE să facă sub 30% sau obiective chiar mai puțin ambițioase, atunci, deci să folosesc de acest lucru și spun că Uniunea Europeană nu își ține partea de promisiune în acest caz. Aceste voci nu sunt chiar așa vizibile sau proeminente în Uniunea Europeană, dar în afara Uniunii ele sunt auzite. Apoi un alt comentariu referitor la acești 25%. Colegul meu Jado deja a spus că în foaia de parcurs recent a Comisiei se spune că dacă vorbim la de minus 80% până în 2050, vorbim de minus 25% pe plan intern. Vreau să subliniez acest lucru. Acest 25% din punct de vedere al eficienței costurilor poate să fie destul de mult, fiindcă Asta înseamnă o reducere a emisiilor destul de încărcată. Asta înseamnă că reducem pe plan intern mai lent în această deceniu decât în deceniile următoare. Cred că putem găsi și argumente economice foarte pertinente pentru obiective de emisii mai ambițioase decât acest minus 25% până în 2020 stabilit de comisie pe plan intern. Mulți colegi din mai multe grupuri politice au subliniat importanța eficienței energetice și sunt de acord în totalitate cu această abordare. Să ne gândim care este cea mai bună cale prin care putem promova politici de eficiență energetică și mai ambițioase. Comisia spune că în ceea ce privește această îmbunătățire cu 20% eficiență energetice până în 2020, Uniunea Europeană nu este încă pe calea cea bună. Pe de altă parte, Comisia spune că minus 20% pe plan intern înseamnă să lăsăm lucrurile să decurgă așa cum se întâmplă în prezent. Adică nu trebuie eforturi suplimentare pentru a atinge acest 20% până în 2020 pe plan intern. Și dacă avem o eficiență energetică crescută cu 20% până în 2020, acest lucru va, va um, duce la o reducere a emisiilor cu încă 5% pe plan intern până în 2020. Și dacă Parlamentul uh, are o perspectivă mai puțin ambițioasă decât Comisia, adică mai puțin decât cei 25% până în 2020, Asta ar însemna să ne contrazicem obiectivul nostru declarat de a avea politici de eficiență energetică mai, puternică, mai puternice și mai obligatorii. Mulțumesc. Colegin Ticau. Doamna Mulțumesc, domnule. O solicit și eu pe doamna Cizeli pentru raport. Eu aș vrea să insist uh, în ceea ce privește eficiența energetică. Uh, cu siguranță, așa cum au spus-o mulți uh, colegi, putem salva energie prin creșterea măsurilor de eficiență energetică, în special în domeniul transporturilor, dar și în domeniul clădirilor. Insist ca în viitorul cadru financiar și chiar în, uh, la revizuirea actualului cadru financiar să fie alocate uh, sume mai mari pentru eficiența energetică în domeniul uh, clădirilor. Uh, cred că a merge pe un acord inter, pe o creștere a reducerilor de emisii poluante la 30% nu s-ar putea face decât în, sau nu ar fi recomandat să facem decât în cazul unui acord internațional Uh, de asemenea, aș uh, vrea să subliniez faptul că accidentul de la Fukushima și dezbaterea pe care o avem uh, în privința energiei nucleare trebuie să ne ducă la concluzia că energia nucleară oricum va deveni mult mai scumpă decât este acum. Asta înseamnă că țările care utilizează energie nucleară își vor regândi probabil mixul energetic din această perspectivă și de aceea chiar planurile naționale privind eficiența energetică și planurile naționale privind energiile regenerabile vor trebui regândite pentru a crește mai mult ponderea energiilor regenerabile și a măsurilor de eficiență energetică uh, pe care le au uh, statele membre. De aceea eu a uh, considera că este urgent ca statele membre să i revizuiască planurile naionale de eficienă energetică i planurile naionale privind energiile regenerabile astfel încât să putem asigura întâi i întâi premisele pentru creterea ponderii acestor tipuri de energii i de măsuri i după aceea să putem uh, discuta eventualul mix energetic. Mulțumesc. Domnul Pirilo are cuvântul. Grație, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Mă folosesc de această ocazie pentru a mulțumi delegației de elevi însoțiți de profesorilor care au venit din Reggio Calabria, din sudul Italiei și deci din sudul Europei. Matias a spus că cetățenii europeni ne ascultă și acest lucru e adevărat, chiar dacă e vorba de cetățeni din sudul Europei și al Italiei. Subiectul pe care îl discutăm astăzi este un subiect foarte important. Reducerea emisiilor de CO2, eficiența energetică, economisirile de energie așa cum a spus Matias, adevărata economisire este energia care nu se consumă, cea din surse regenerabile. Acestea sunt subiecte de mare actualitate, mai ales în acest moment dificil pe care îl traversează energia la nivel global. În această dimineață am auzit uh, vești nu prea îmbucurătoare dinspre centrala de la Fukushima. Și cred că asta trebuie să fie un semnal de alarmă pentru noi toți. Există mulți colegi care au intervenit înaintea mea și care au spus că trebuie să se aprobe acest uh, raport de inițiativă cu cea mai largă majoritate posibilă, fiindcă trebuie să evităm ce s-a întâmplat în plenară trecută și anume parla- un parlament care nu poate să își spună poziția fermă pe uh, această problemă a energiei nucleare. Am citit documentul prezentat de doamna raportoare și mi se pare un document foarte bun în care uh, au fost abordate o serie de aspecte pe care nu o să reau, le reau aici în detaliu, dar care sunt importante. Am să propun o serie de amendamente care, sper eu, vor uh, îmbunătăți textul acestui proiect. Vreau să menționez un ultim lucru. Când se cere comisiei uh, să prioritizeze schimbările climatice și energia în cel de-al optelea program cadru de cercetare, în acest domeniu cercetarea și inovarea nu pot să fie excesive. Trebuie să fim foarte atenți și să evităm să ne găsim într-o situație problematică. Așa cum au spus mulți colegi, când vorbești ultimul, n-ai încotro, trebuie să repeți și lucruri care au fost puse. Deci există obiectivele acestea pentru 2020, 30, 50. Chiar eu am fost raportor pentru un aviz privind um, reducerea CO2 pentru vehiculele comerciale ușoare, am vorbit despre transport, transportul a fost menționat și aici și mi-amintesc că a fost un proiect foarte important, acela de care vorbesc, dar foarte dezbătut, cu un grup destul de larg de colegi din mai multe uh, orientări politice. Și am avut chiar atunci ocazia să văd că există diverse poziții care trebuie gestionate pentru a ajunge la o, un text unic final care să poată cu adevărat să dea un răspuns, mai ales în ceea ce privește dorința noastră de a reduce emisiile de carbon și promovarea economisirii energiei. Și cu asta am încheiat. Uh, comisia noastră se ocupă de industrie, cercetare și energie. Asta nu trebuie să uităm niciodată. Mulțumesc. Colegă Vibor. Oui. oui. Euh, pour atteindre l'objectif pentru a atinge obiectivul de 30% de economisire, reducere a emisiilor de dioxid de carbon, trebuie să acționăm în mai multe direcții. Colegii mei au vorbit deja despre asta. Trebuie să economisim energie, trebuie să sporim eficacitatea uh, energetică, ceea ce implică investiții și uh, Evident că trebuie să insistăm asupra acestei dimensiuni. Energiile regenerabile trebuie să fie valorificate, în mod evident, și de aici, în această privință, putem face încă multe. Iar dacă uh, ne propunem acest obiectiv de 30% până în 2020, trebuie, bineînțeles, să mai recurgem și la utilizarea energiei nucleare. Dar acest domeniu prezintă multe inconveniente, după cum se știe. Pe de altă parte, avantajul este că nu există emisii de bioxid de carbon. Iar în momentul în care energiile regenerabile nu pot să constituie o substituire a utilizării energiilor și eh, combustibilului fosil și al energiei nucleare, atingerea obiectivului de reducere uh, cu 30% a bioxidului de carbon implică recurgerea în continuare la aceste uh, surse de energie nucleară. Bineînțeles că uh, trebuie să ne gândim însă că există și zone care sunt expuse din punct de vedere seismic în Europa și cred că acolo centralele nucleare ar trebui să fie închise. Oricum trebuie să existe o strategie de ieșire din uh, utilizarea energiei nucleare. Eu cred că uh, va dura însă o generație practic între 25 și 30 de ani până vom reuși să facem acest lucru, trebuie să, să garantăm o siguranță 100% a exploatării acestor centrale nucleare. Trebuie să um, ne bazăm pe acest aspect de securitate este esențial și această calitate a exploatării, siguranța trebuie să fie supusă unui control internațional. Uh, deci să existe control internațional asupra acestor instalații uh, și trebuie să creăm și mijloacele necesare pentru ca acest uh, control să poată fi exercitat. Domnul Ramstorff. Thank you, Chair. I think that uh, we have to make... Mulțumesc, domnule președinte. Trebuie să facem o alegere. În 87, istoric istoricul american Kennedy a publicat cartea numită um, Ridicarea și căderea marilor puteri. A fost o, o carte foarte interesantă și acolo am aflat că declinul și căderea marilor puteri a început la un moment la care acele mari puteri și-au asumat niște ambiții care le depășeau posibilitățile, capacitățile economice, să spunem și a făcut legătura dintre declinul și căderea multor uh, puteri prin extinderea teritorială, dar și prin dar cred că și impunerea de poveri prea mari legate de mediu pot să reprezinte astfel de ambiții care ne depășesc capacitățile. Domnul Butikofer a spus că um, economia germană se descurcă foarte bine și trebuie să spun că uh, De exemplu, domnul Schröder, cancelarul Germaniei, la data respectivă, a permis 20.000 um, de mii de uh, carturi verzi um, pentru oameni care lucrau în industria IT și puteau să ajute piața din Germania. Și pentru aceste 20.000 de carduri, doar 1500 au fost uh, um, solicitate și doar 200 au fost puse în practică, adică s-au transformat în realitate datorită proastei reputații pe care Germania o are între tineri, fiindcă în acest domeniu al tehnologiei informației, Germania are o reputație de țară înapoiată. Mulțumesc. Doamna Herzog dorește să acorde o replică. Was named by Mr. Mulțumesc, domnule președinte. Domnul Butikofer s-a referit la mine pe nume și vreau să răspund. Mâine risc să apar în, în ziarele din Ungaria ca atacator, dar vreau să clarific și am un trecut de șapte ani aici. Nu cred că Europa este o organizație caritabilă și cred că noile state membre așteaptă pomană. Eu nu mă număr printre acestea și cred că cei șapte ani ani dovedesc acest lucru. Dacă vrem să deveni, de, depășim 20% pentru Europa, nu e suficient ca doar câteva state membre să facă acest lucru și restul să rămână în urmă. Și asta e motivul pentru care acele țări, noile cer, state membre, nu cer um, caritate din partea sau pomană din partea Europei și nu pot semna un angajament obligatoriu. Dacă e obligatoriu, trebuie să înțelegeți că acele țări nu au mijloacele de a realiza acel uh, Uh, obiectiv obligatoriu și susțin că prin intermediul legislației europene uh, noi asigurăm monopolul industriei care să meargă în alte părți în Europa, fiindcă noi reprezentăm interesul cetățenilor, nu a câtorva companii uh, multinaționale. Îmi plac acele companii, dar rolul meu nu este să le susțin interesele. Și dacă așa continuăm, acolo vom ajunge. Și vreau să răspund, fiindcă a fost o remarcă personală la adresa mea, dacă puteți să menționați un caz în care am cerut un leu de la Uniunea Europeană fără un temei justificat, vă rog să îl numiți. Mulțumesc! Bun. Domnul Butic fără dorește să replice, dar doar câteva secunde. Ei bine, după ce domnul Piper a prezentat lucrurile astfel ca și când politica noastră ar duce la o uh, deșertificare industrială în, uh, din punct de vedere uh, industrial, Acum uh, se pare că uh, politica noastră orientată spre eficiență energetică nu ar face decât o, o susținere a lobby-ului uh, industriei germane. Președintele, Tocmai de aceea cred că trebuie să ne luăm timpul necesar să discutăm starea de fapt din diversele țări. Colegul Piper nu a făcut decât să ne avertizeze ce s-ar putea întâmpla la un moment dat. Nu înseamnă că este de fapt situația actuală poate că ar fi o bună ocazie ca în urma acestui raport de inițiativă să facem o experiență. Eh, dincolo de pozițiile cu tentă politică diferențiată, să încercăm să calmăm puțin dezbaterea, să vedem eh, care pot să fie la un moment dat obiectivele viitoare și dacă noi exercităm o asemenea presiune prin a ne stabili eh, obiective ambițioase, câteodată și eu am impresia că supralicităm. Și aș putea să vă dau uh, exemple în care o reacție foarte uh, rapidă din punct de vedere politic și o decizie uh, rapidă um, s-a dovedit că era pe picioare șubrede. Câteodată e mai înțelept să te gândești mai mult înainte de um, a decide. Când am ă, discutat despre studiile de impact. Ne-am întrebat de multe ori dacă în legătură cu decizii care au fost luate am procedat bine sau nu. Eu cred că în legătură cu uh, impactul anumitor decizii este bine să uh, știm dacă dispunem deja de rezultatele unor studii de impact pentru a vedea care sunt consecințele până la ultima finalitate a ceea ce ne propunem. Și trebuie să ne gândim cum să procedăm pe viitor. Poate că trebuie să analizăm lucrurile mai amănunțit, inclusiv în ce privește deciziile legislative. Să ne luăm răgazul necesar pentru a vedea care sunt consecințele posibile și dacă procedăm corect sau nu. Dar mă scuzați, eu, de fapt, nu aș mai avea dreptul să vorbesc fiind președinte. Colegul Ramsdorf însă ar avea dreptul acum să intervină din nou. Aveți posibilitatea, domnule Ramsdorf, dacă doriți să o faceți. Da. Nu este politicos, dar trebuie să am și eu o formulare critică față de materialele care vin de la domnul comisar Oettinger. Ieri am avut o dezbatere și a fost o decepție pentru mine, pentru că nu a fost decât o cozerie, nu a fost o discuție pe substanță și nu trata problemele pe care le avem astăzi în Europa. În fa de parcurs pentru strategia 2020 nu se pomenește cuvântul cărbune nici măcar o singură dată cum este oare posibil ca în această strategie să nu mai figureze utilizarea cărbunelui ca resursă energetică în strategia 2020? Nici nu pot să înțeleg. Iar acum uh, există intenția de a invita reprezentanții industriei și uh, să prelucrăm strategia 2020 în uh, Uh, colaborare cu ei și se pare că în noua variantă nu va mai fi acordat niciun fel de uh, rol uh, utilizării energiei nucleare în viitor. Și asta mi se pare că este din nou o exagerare. Ă, regret că fostul comisar ă, Pibalx nu mai deține acest mandat, mi s-a părut că este mult mai competent. Președintele, este dreptul nostru al fiecăruia să ă, apreciem sau nu activitatea unui om. Dar să facem acest lucru atunci când discutăm subiectul. Bineînțeles că foaia de parcurs va mai fi odată discutată. Vom vorbi despre inițiative, vom vorbi despre scenarii. Pot să vă liniștesc și în Germania, în clipa de față, există o dezbatere intensă în legătură cu utilizarea mai mare a cărbunelui. Ehm, chiar vă spun că din partea ehm, Partidului ehm, Popular, la un moment dat, s-a solicitat ca să se folosească mai intens cărbunele și asta înseamnă, de fapt, emisii de bioxid de carbon mai intense. Domnul Langen, de dragul adevărului, domnul comisar Bibalx s-a bucurat și de respectul meu total, dar a trebuit să accepte că uh, cele două centrale uh, nucleare de la Ignalina au fost încheiate, închise, mă scuzați. Bun, acum, spune președintele, trebuie să dăm cuvântul Comisiei în legătură cu subiectul pe care îl discutăm astăzi, pentru că uh, domnul Vercute are cuvântul. După aceea, încă o dată raportoarea, pentru că trebuie să mai trecem și la alte puncte de pe ordinea de zi. Uh, first of all, I would like to thank the rapporteur for a very useful report. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc raportoare pentru uh, un raport extrem de util, dar și pentru o dezbatere foarte interesantă. Mă voi axa pe trei subiecte. În primul rând, în ceea ce privește concluziile pe care le tragem din raportul, din proiectul de raport, le apreciem foarte mult, fiindcă noi credem că recomandările conținute acolo sunt foarte utile. Sunt recomandări similare cu cele pe care le-a prezentat Comisia în foaia sa de parcurs. Odată, importanța planului strategic de energie și tehnologie și cercetările și dezvoltările necesare pentru uh, tehnolo- crearea tehnologii cu uh, emisii reduse. Sunt lucruri importante pentru atingerea obiectivelor pe termen lung și din perspectiva competitivității și competitivității um, sectorului industrial european, sectorul de producție fiindcă, într-adevăr, se vor isca noi uh, posibilități de creștere în aceste sectoare pe viitor. În ceea ce privește importanța investițiilor, este un subiect care apare în foaia de parcurs și uh, dumneavoastră, în concluzie, menționați importanța instrumentelor inovatoare de finanțare. Sunt foarte importante aici aceste lucruri pentru ca investițiile din Uniunea Europeană să fie îndreptate către tehnologiile cu uh, emisii reduse. Până la urmă vom uh, avea și o vom face economii și în ceea ce privește um, combustibilul fosil și resursele fosile investind astfel, ceea ce este foarte bine. Vedem că, uh, că există foarte mult potenție, potențial de eficiență energetică în noile state membre. Și în ceea ce privește analiza din statele membre menționate domnul uh, Grote, uh, analizăm ceea ce se întâmplă în acestea și analizăm ce fel de investiții sunt necesare în sta diferite state membre pentru a atinge diferite niveluri de ambiții. Iată, acestea fiind spuse, ajung la un alt aspect pe care doresc să-l menționez, s-a făcut trimitere la acest lucru uh, la, în dezbatere și anume la eficiența costurilor în atingerea acestor obiective. Spun două lucruri. Unu, este corect. Când Comisia a făcut foaia de parcurs, a arătat că reducerea internă cu 20% este eficientă din punctul de vedere al costurilor. Am analizat ceea ce se întâmplă, am analizat ce ar însemna atingerea unui obiectiv de 20% pentru 20, 2020 și 30% pentru 2030 și cum anume putem recupera pe parcurs. Ei bine, acest drum este unul mai scump decât cel de 25% și 40% reducere in, uh, internă, așa cum s-a stipulat în foaia de parcurs. În al doilea rând, Comisia a stipulat că eficiența energetică este foarte importantă și că investind în eficiența energetică vom reuși să atingem obiectivul de 25%, poate chiar să-l depășim. În al treilea rând, au existat intervenții în ceea ce privește competitivitatea, uh, competitivitatea în țările dezvoltate din punct de vedere industrial, din punct de vedere al infrastructurii energetice. Ei bine, Comisia analizează acest lucru și analizează și uh, scurgerile de carbon și în momentul în care am avut studiul de impact uh, pentru pachetul energetic, am făcut o comunicare în mai și în fa de parcurs pentru 2050. Am analizat foarte îndeaproape scurgerile de carbon. Ei bine, ce spune analiza în ceea ce privește uh, scurgerile și uh, în ceea ce privește relocarea? Ei bine, am estimat am făcut niște estimări din două motive. Fie că există țări care deja iau anumite măsuri, mulțumită pachetului de la Copenhaga. Uh, am văzut că China respectă angajamentele de la Copenhaga în cincinalul său și am făcut acest lucru din, și din cauza faptului că datele emise în urmă cu trei ani nu au fost uh, cele estimate exact. Mulțumesc! Președintele, mulțumesc. Eu sunt mereu puțin neliniștit în momentul în care aud vorbindu-se de planuri cincinale sau pe zece ani, dar poate că este o chestiune personală. Doamna raportoare are cuvântul pentru concluzie acum. Mulțumesc, domnule președinte. A fost o discuție interesantă, foarte aprinsă și iată, au intervenit foarte mulți colegi. Acest lucru înseamnă că eu și raportorii din umbră vom avea o sarcină dificilă în ceea ce urmează. Foarte pe scurt, permiteți-mi să închei acest subiect. Este evident că vrem să avem obiective clar stabilite. O să încerc să formulez un compromis cu privire la aceste obiective. Trebuie să asigurăm stabilitate în societatea noastră, stabilind obiectivele potrivite. Și eu sunt de părere că până în 2020 sunt impuse suficiente limite Trebuie să analizăm foarte îndeaproape uh, avantajele și dezavantajele rezultate în urma deciziilor noastre. Trebuie să dăm suficient timp sistemului ETS pentru ca acesta să se dezvolte ca atare. Trebuie să vorbim mult mai mult despre eficiența energetică. Este interesantă viziunea post-2020. Cred că s-a vehiculat anul 2030 și s-a solicitat uh, neutralitatea tehnologiilor. Sunt de acord cu asta. Trebuie însă să promovăm crearea de noi tehnologii. Mă deranjează totuși ceva, uh, nu doar în discuția de astăzi, ci în general. Mă deranjează faptul că se laxează toată lumea atât de mult pe Germania și asta pentru că în Germania au loc acum alegeri. Sper să se termine alegerile în Germania ca să ne putem axa și pe alte subiecte, fiindcă trebuie să privim Uniunea Europeană în ansamblul ei și să avem o abordare integrată la nivel comunitar. În baza acestei discuții trebuie așadar să uh, prevedem anumite măsuri. Comisia, tocmai ce ne-a spus, că există foarte multe posibilități de a lua măsuri. Și sigur că tocmai acolo unde întrezărim posibilitățile, dorim să vedem că Uniunea Europeană oferă mai multe impulsuri. Referitor la protocolul de la Kyoto, vreau să spun că toate statele au depășit deja obiectivele stipulate inițial la Kyoto, cu excepția Sloveniei, statul din care provin. Trebuie însă să acordăm o atenție, tocmai de aceea trebuie să acordăm o atenție sporită investițiilor în acest domeniu. Vom veni cu propuneri adiționale, vom uh, avea probabil și amendamente orale. Vă atrag atenția asupra aliniatului 29, care este extrem de important în acest context, fiindcă acolo se stipulează care va fi ideea noastră a celor de la IT, ITRE cu privire la ceea ce se va întâmpla dacă vom depăși obiectivele stipulate acum pentru reducerea emisiilor de dioxid de carbon. Am vorbit despre importanța consensului. Trebuie să fim puternici Parlamentul European trebuie să ajungă la un consens. Odată să ajungem la consens la noi, la ITRE, după care să găsim o cale comună împreună cu cei de la ENVI. Reprezentantul de la Envi a părăsit uh, deocamdată reuniunea, dar a fost aici pe parcursul dezbaterii și cred că vom ajunge la un acord cu cei de la Envi pe acest dosar. Trebuie să avem un uh, obiectiv comun. Dacă există acord între ITRE și ENVI, atunci cu siguranță la plenară vom reuși să obținem o majoritate confortabilă pentru, la vot pentru a transmite un semnal foarte clar. Vă mulțumesc. Președintele, mulțumesc. Acest punct este încheiat. Avem câteva alte puncte pe ordinea de zi. În primul rând, discutăm despre normele financiare aplicabile bugetului anual al Uniunii. Domnul Odi este raportor. Președintele se scuză s-a încurcat. Domnul Calfin este raportor la acest subiect. Domnul Odi este doar raportor din umbră. Dumneavoastră aveți primul cuvântul, domnule Calfin. Vă rog. Thank you very much, uh, Mr. Chair. Uh, we have, uh... Mulțumesc, domnule președinte. Am discutat deja aspectele legate de normele financiare și am definit uh, care este interesul comisiei noastre E vorba despre normele pentru cheltuirea bugetului european în ceea ce privește cercetarea, dezvoltarea, inovarea și politicile din aceste domenii. Vreau să vă spun că e o procedură îndelungată. Documentul a venit de la Comisie, la Parlament, de aici s-a întors la Comisie de mai multe ori. E vorba de un document în care ne pregătim să votăm înainte de iunie, din câte înțeleg de la doamna Gresle și comisia responsabilă pe fond. Apoi urmează o procedură îndelungată de consiliere cu Consiliul. Textul pe care îl discutăm în prezent este îmbunătățit față de prima variantă și față de primele opțiuni. A menționat o serie de subiecte relevante pe care am vrea să le vedem incluse în regulamentul financiar, ca să menționez principalele aspecte. În primul rând, simplificarea normelor, cercetare, dezvoltare și inovare. Simplificare însemnând că dorim să avem definiții mai bune și norme mai clare care să se refere la diferitele uh, etape ale fondurilor europene. Aplicare și așa mai departe. Din partea comunității științifice am primit uh, indicații să ne îndreptăm către o abordare bazată pe rezultate, foarte dificil, și acest lucru este abordat în parte în textul pe care îl avem acum în față. Apoi au existat preocupări legate de acest risc tolerabil de eroare, tor, și ideea de a evita riscurile și erorile în folosirea fondurilor europene. Din nou, și aici, E un lucru care trebuie urmărit de Curtea de Conturi, care și face acest lucru, însă când vorbim de cercetare și dezvoltare, trebuie să înțelegem clar că dacă vrem să reducem riscul de eroare în utilizarea fondurilor, asta înseamnă să maximizăm verificările, toată birocrația. Și riscul în acest caz ar fi ca uh, practic, comunitatea științifică să își piardă interesul uh, în finanțarea, în fondurile europene, să nu mai fie interesată să folosească aceste fonduri datorită birocrației excesive. De aceea, eu cred că trebuie să găsim echilibrul corect între evitarea riscurilor și existența de controle adecvate cu privire la cheltuirea fondurilor europene și o marjă mai mare de libertate pentru comunitatea științifică pentru a nu-i uh, îneca în proceduri birocratice și așa mai departe. Trebuie să le permitem să aibă acces la fonduri pentru a se putea concentra, dar să se poată concentra și pe activitatea științifică. În textul pe care îl discutăm, Există un pas în direcția dorită, dar asta nu e suficient. Și sugestia mea a fost să mai aducem clarificări cu privire la acest risc de eroare, cu privire la evaluarea lui și um, cu privire la faptul că trebuie să se ia în considerare acest risc de eroare pe domeniu. De exemplu, în domeniul PAC, al politicii de coeziune, a cercetării și dezvoltării, riscul de eroare trebuie să fie evaluat diferit, fiindcă vorbim de domenii diferite. În ceea ce privește simplificarea, pe lângă ce avem în text, trebuie să vedem care sunt normele de implementare ale regulamentului financiar. Acolo se poate face cea mai mare parte a procesului de simplificare. În prezent, în regulamentul financiar, există niște norme satisfăcătoare care permit evoluții uh, ulterioare în acele norme metodologice de implementare. Comisia noastră a mai avut o preocupare, tot din partea comunității de cercetare, referitoare la normele care generează faza de prefinanțare. Ori de câte ori se foloseau granturi, apărea interes, dar procedurile erau foarte complicate. Acest lucru acum este rezolvat în text. În ceea ce privește granturi, granturile propriu-zise, există o definire mai clară a acestui concept de grant, lucru care ne duce din nou înspre rezultatul dorit. De asemenea, premiile sunt definite, care există în comunitatea de cercetare, uh, din nou un lucru pozitiv, dar trebuie să avem în vedere care sunt instrumentele comune pentru finanțarea um, acestei comunități, nu să ne axăm pe cele excepționale, cum ar fi premiile. În ceea ce privește amendamentele concrete pentru raport, eu am sugerat să se includă trimiteri la documente pe care le consider foarte interesate, un raport votat de Parlamentul European um, al doamnei Carvalho, în care există o serie de recomandări importante referitor la finanțarea cercetării și dezvoltării și raportul final al grupului de experți pentru evaluarea la jumătatea intervalului a program, al șaptelea program cadru, publicat în noiembrie 2010 și acolo sunt incluse o serie de clarificări pe care le consider uh, relevante. Deja am spus că Sugestia mea ar fi să existe o metodologie mai clară și definiții mai clare cu privire la acest uh, risc de eroare. Trebuie să existe aceste definiții și la nivelul statelor membre. Asta doresc să sugerez. Și cred că putem cere din partea Comisiei ca pe durata implementării programului, dacă se constată că indicele de eroare este prea ridicat, să se ia măsuri uh, de corecție, măsuri de adaptare, de exemplu restructurarea proiectului, a procedurilor, dacă este necesar. Acestea sunt principalele amendamente. În concluzie pot să spun că textul pe care îl avem acum în față duce lucrurile în direcția corectă stabilește normele pentru utilizarea fondurilor europene pentru cercetare și dezvoltare mai simple. Introducerea termenului TOR este un lucru pozitiv, dar trebuie ca acest lucru să fie clarificat, explicat și să capete o mai mare flexibilitate. Și apoi mai există și câteva povere administrative excesive care sunt impuse comunității cercetării și dezvoltării care au, au fost evitate în acest text. Mai trebuie să lucrăm și la punerea în aplicare, dar sigur asta se va întâmpla mai târziu. Noi vrem um, să dăm comisiei un cadru foarte clar în care să um, evolueze în viitor. Mulțumesc! Mulțumesc, colegul Odi. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc colegului nostru Calfin pentru interesul manifestat acestui subiect și pentru documentul pe care l-a elaborat. Acest regulament financiar ne oferă ocazia să medităm asupra bazei juridice pentru a putea lua măsuri de simplificare în acest domeniu. Este vorba de eh, o simplificare care să permită rezolvarea problemelor cu care se confruntă organismele științifice de cercetare în acest domeniu. Aș face și eu câteva observații pentru dezbaterea noastră și în legătură cu amendamentele pe care le propunem. În legătură cu câteva uh, detalii, la paragraful 117, Comisia uh, uh, se referă la obiective de cercetare în legătură cu um, returnarea banilor, revenirea banilor. Deci s-a vorbit aici despre creanțe pentru uh, programul viitor, Um, este vorba despre cel de-al șaselea program cadru și configurarea celui de-al șaptelea program cadru. Este vorba despre programul 77, aliniatul 77, despre creanțele care sunt prevăzute și care trebuie să fie uh, Uh, lichide pentru ca uh, participanții să poată să useze de ele și de asemenea să poată fi, uh, valorificate în evaluarea contabilă. Noi ne dorim o simplificare, dar trebuie să vedem în ce măsură putem să beneficiem de o bază juridică. Este vorba despre uh, actele de bază uh, pentru diversele politici sau uh, este vorba despre o bază legală comunitară? Pentru că uh, mi se spune că nu ne atingem de actele de bază, pentru că aici este nevoie de avizul specialiștilor. Deci noi trebuie să vedem în ce măsură putem beneficia de baza juridică pentru uh, a putea să uh, venim în întâmpinarea acestui raport. Alte două elemente. Mă întreb, gândindu-mă și la reacția Comisiei, dacă nu cumva nu a venit momentul de a structura bugetul. Este vorba despre articolul 40. Dacă nu Uh, trebuie să introducem ideea segmentării funcționării și a investițiilor. Pentru că de câțiva ani încoace, Uniunea își pune întrebarea legată de uh, buna funcționare a investițiilor, de utilitatea investițiilor. Avem proiectul Galileo, avem proiectul ITER, și um, analizăm mereu raportul um, costuri-eficiență. Dar uh, trebuie să vedem uh, dacă investițiile în proiecte de mari dimensiuni uh, funcționează bine și dacă nu cumva ele depășesc durata unei perspective financiare. Deci trebuie să adăugăm ca uh, Uh, acest raport costuri-eficiență să fie analizat și uh, din punct de vedere al perspectivei financiare. Trebuie să ne gândim și în legătură cu uh, riscul tolerabil de eroare, este articolul 29. Uh, nu cred că cetățenii astăzi pot accepta ideea că ar putea să existe un risc tolerabil de eroare um, care uh, până la urmă uh, pot să aibă un impact negativ asupra celor implicați în proiect. Trebuie, uh, pe de altă parte, să fim foarte prudenți, pentru că uneori și Curtea de Conturi a făcut o confuzie între riscul tolerabil de eroare propus de Uh, comisie și uh, alte concepte contabile. Există concepte tehnice care pot să ducă la neînțelegeri, inclusiv în uh, presă și în grupurile anti-europene care pot să exploateze în favoarea lor asemenea erori. Deci eu sunt foarte rezervat față de acest concept de risc de eroare tolerabilă. Nu știu dacă este vorba despre numărul de erori sau despre uh, valoarea uh, în bani a erorilor. Deci, uh, din acest punct de vedere, cred că trebuie să clarificăm lucrurile uh, pot fi 10-15 erori care decurg din faptul că regulamentul este prea complicat, dar uh, de pildă în ce privește uh, fondurile structurale, uh, Curtea de Conturi a făcut uh, numeroase sondaje privind rata de eroare. Deci, în ce privește riscurile tolerabile de eroare, eu cred că ar merita să mai discutăm colegul Bütikofer, în calitate de raportor din umbră. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și domnului Calfin. Doresc să fac doar câteva observații și, într-un fel, să leg intervenția mea de observațiile făcute de domnul Odi. În ce privește eh, conceptul riscului tolerabil, într-adevăr, aici lucrurile pot la un moment dat să scape de sub control. Îmi amintesc foarte bine că în anul trecut, în baza raportului Curții de Conturi, am avut o discuție și am constatat că în ce privește programul uh, FP7 au existat deja devieri substanțiale. Deci cota de eroare nu era doar de 2%, ci chiar de 5%. Și cred că în orice caz trebuie să fim atenți să nu ajungem într-o mișcare tip pendulare în cadrul filozofiei noastre bugetare. După ce a căzut Comisia Santer să Uh, existe o severitate maximă, după aceea din nou o mai mare laxitate. Deci uh, trebuie să analizăm propunerile care au fost făcute, inclusiv din perspectiva domnului Calfin, pentru a găsi și mecanisme de corecție pe parcursul uh, derulării acestor programe pentru a crea flexibilitate, sunt de acord cu aceasta, dar și de a menține un echilibru pentru ca lucrurile să nu ne scape de sub control. Doamna Cavaliu. Thank you, Chair. I would like to say... Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc domnului raportor și raportorilor din umbră pentru activitatea foarte bună. După cum s-a spus, raportul referitor la simplificare are 70 de recomandări pentru simplificarea normelor de finanțare pentru cercetare și inovare. Din aceste 70 de recomandări am identificat în grupul nostru de lucru pe acelea care pot fi aplicate imediat, unele chiar sunt aplicate de comisie, există altele care nu sunt aplicate, dar e nevoie de modificarea regulamentului financiar. L-am introdus în raportul domnului Odi referitor la revizuirea intermediară a, a celui de-al șaptelea program cadru și există și altele care necesită modificarea regulamentului financiar, spre deosebire de primele care nu necesită. pe care le vom include în acest raport. Am să subliniez cinci. Foarte important pentru cercetare este să se accepte pe scară largă uh, practicile comerciale obișnuite pentru costuri eligibile pe care să le poată utiliza. Deci aceste practici comerciale obișnuite, uzuale. Un altul pe care l-am menționat se referă la lista de obligații de îndeplinit pentru a primi finanțare în avans, apoi simplificarea mecanismului de înregistrare a timpului. E un uh, procedeu foarte complex în cercetare. Cel de-al patrulea a fost menționat de raportor, utilizarea premiilor. Trebuie să clarificăm cum stau lucrurile aici. După părerea mea, N-ar trebui să generalizăm utilizarea acestor premii ca instrumente, trebuie să spunem clar ce este un premiu și cum se dă el. Și apoi, reducerea nevoilor pentru audituri ex post și corecții sau corectări retroactive. Un lucru important și această recomandare a fost introdusă în raportul de simplificare. Acest grup necesită o mare atenție pentru regulamentul financiar și stau la dispoziția colegilor mei pentru a vedea dacă aceste recomandări se reflectă în raportul referitor la regulamentul financiar. Mulțumesc. Se pare că s-a renunțat la o intervenție. Îl întreb atunci pe raportor dacă dorește să mai ia o dată cuvântul. Domnul Calfin, doriți? Bun. Poate comisia? Nu, nu este nimeni prezent în sală. Bun, atunci domnul Calvi. Uh, uh, mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc colegilor care și-au exprimat opinia, care au avut timp să analizeze acest uh, document, care nu este foarte ușor de parcurs, o recunosc. Sunt de acord cu toate ideile exprimate, trebuie doar să le clarificăm. Uh, inclusiv ceea ce a spus domnul Odi cu referire la liniatul 117. Trebuie să clarificăm, într-adevăr, care este atitudinea noastră față de riscul tolerabil. Este adevărat. Mi se pare că este o, o chestiune foarte problematică pentru că nu avem o metodă clară de lucru. Văd că în comisia competentă în fond, raportorul însă insistă foarte mult pe procedura riscului tolerabil. Și eu am sugerat la alineatul 29 că trebuie să avem o metodologie clară pentru a evalua acest risc, pentru a vedea în baza căror criterii și așa mai departe. Fiindcă deocamdată nu există criterii și există confuzie în rândul opiniei publice, în rândul presei și așa mai departe. Așadar, dacă într-adevăr acest element va apărea în regulamentul financiar, atunci trebuie să fie însoțit de o definiție uh, fermă. Domnul Odi s-a referit la diferența dintre investiții și funcționare. Nu știu dacă trebuie să includem aici această idee sau poate când vom discuta următorul cadru financiar, când este vorba despre structura bugetului. Cu câțiva colegi am uh, introdus un amendament pentru a avea o linie bugetară separată pe proiectele mari, fie că discutăm despre proiecte de cercetare sau în alte domenii. Am vrut asta tocmai pentru a nu amesteca lucrurile și pentru a nu ne amesteca în programele în derulare ale Uniunii Europene. Poate că este totuși o chestiune ce ține de structurarea bugetului. Doamna Carvalho a exprimat o serie de idei care trebuie introduse la punctele de implementare, la măsurile de implementare. Le-aș, o să preiau ideile domniei sale cu uh, plăcere. Așteptăm cu nerăbdare sugestia pentru textul, sugestiile pentru textul uh, concret. Eu cred că ne îndreptăm cu toții în aceeași direcție și, sigur, acest lucru mă bucură, fiindcă activitatea mea este mult uh, uh simplificată. Domnul președinte, mulțumesc. Pe 3 mai, la ora prânzului, este, avem termenul de depunere a amendamentului, dacă toată lumea este de acord. Așa rămâne. Trecem la punctul 23. Este vorba despre mandatul pentru trialogul privind proiectul de buget 2012. Domnul Bütikofer este aici raportor. Mereu aceiași oameni, cei care muncesc. Domnul Bütikofer are primul cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să fac trimitere la patru puncte. Cele două puncte care îmi sunt foarte importante vor fi primele menționate. Este foarte important să ținem cont de implementarea strategiei Europa 2020 și să luăm în serios acest subiect. De aceea, la aliniatul 1 uh, se stipulează foarte clar că avem nevoie de o de, obliga, de obligații financiare uh, Uh, clar stipulate uh, și clar definite în acest sens. Din păcate, doamna Herzog nu mai este aici. Ea este cea care mereu face trimitere la faptul că trebuie să trebuie să conectăm uh, sau să, să, să legăm strategia Europa 2020 de măsuri financiare necesare. Este un lucru pe care doamna Herzog îl spune mereu, astăzi o fac eu. Fiindcă, iată, trebuie să luptăm, într-adevăr, pentru aceste lucruri. La aliniatul 6 se face referire la faptul că există o serie de mari proiecte și mereu vine vorba de acestea în momentul în care vrem să justificăm planificarea um, planificarea măsurilor de cercetare și dezvoltare și mereu ne încurcă. Ieri am discutat cu domnul Oettinger și din fericire și domnul Oettinger este exact de aceeași părere. Este imposibil ca ITER mereu să ajungă în conflict din cauza finanțării unor proiecte din sectorul energetic, proiecte care au alte tipuri de conținut. Ar trebui să avem două lucruri distincte, să privim lucrurile separat, independent de entuziasmul uh, sau lipsa entuziasmului față de ITER. Ideea este să nu permitem ca marile proiecte, ITER este un exemplu, Galileo altul, deci să nu permitem ca acestea să fie mereu cele care uh, ne încurcă cu tendințe spontane pe marginea unor uh, priorități clar stipulate din punct de vedere politic de la bun început. Și astfel, se, uh, astfel apar probleme pentru cercetare, pentru industrie și așa mai departe. Așadar, acest, acest lucru trebuie clar stipulat în momentul în care prevedem bugetul. În al treilea rând, nu cred că trebuie să insistăm la comisia noastră pe acest subiect. Ehm, condițiile pentru cercetare și dezvoltare trebuie să fie îmbunătățite. Asta ținând cont de strategia Europa 2020. Există câteva priorități cărora trebuie să le dăm curs, lucru pe care l-am formulat ca atare în raportul meu, în special în alineatul 2. Și, în ultimul rând, aș dori să menționez și chestiunea perspectivei micilor întreprinderi. Concret, SIP, cu subprogramele sale diferite, este un instrument foarte eficient din două puncte de vedere. Odată, pentru că are o cotă ridicată a mijloacelor care într-adevăr ajung la IMM-uri. Acesta este un criteriu extrem de bun. Și în al doilea rând, pentru că are, pentru că are un, o eficiență foarte mare în ceea ce privește aparatul administrativ. Și este foarte clar că trebuie să consolidăm acest instrument, indiferent cum va arăta cadrul de cercetare pe care îl avem acum în, uh, în vizor. Deci, indiferent cum se va numi următorul program de cercetare PC8 sau nu, ideea este să nu dăm la o parte evoluțiile pozitive ale acestui program. Ba din potrivă, trebuie să le consolidăm. Spun acest lucru explicit, fiindcă știu că există voci la Parlamentul European, chiar și la um, comisia noastră, care au spus că programele de acest gen nu trebuie luate foarte în serios. S-a spus că programele ar trebui integrate. Ei bine, eu nu cred că acest, această cale este cea care trebuie urmată, ci trebuie să subliniem care sunt programele eficiente pentru IMM-uri, să uh, le consolidăm pe mai departe. Mulțumesc. Președintele. Urmează doamna Herzog. Mulțumesc, domnule președinte. Ca raportor din umbră, eu cred că este minunat că domnul Butikov a luat foarte în serios bugetul. Este foarte important ca uh, comisia noastră parlamentară să uh, își asume rolul în acest sector, fiindcă nu putem să uh, nu ne legăm de strategia Europa 2020 de modul în care vom atinge obiectivele acestea. Aș dori să spuneți câteva aspecte. În primul rând, uh, bugetul pentru 2012 trebuie să susțină obiectivele pentru Europa 2020. Nu putem să ne trezim la final, în 2020, și să spunem că nu am făcut suficiente lucruri pentru că nu am avut timp la dispoziție. Ei bine, bugetul trebuie aliniat strate la strategia uh, Europa 2020. În al doilea rând, bugetul pentru 2012 este un, un bun prilej de lobby pentru, că, mult, pentru cadrul financiar multianual. Trebuie să vedem ce ne dorim cu acesta. Și este clar că bugetul 2012 trebuie să se îndrepte în direcția noului CFM. Totodată, bugetul pentru 2012 definește ultimii doi ani uh, ai cadrului financiar multianual, au fost asumate multe angajamente și acum trebuie să aibă loc și plata. Și cred că plata trebuie să aibă loc, altfel va fi pusă în joc credibilitatea Uniunii Europene. Iată așadar care este direcția ce trebuie să o urmăm. Eu cred că domnul raportor a subliniat deja tot ce era de subliniat. Doresc doar să mai subliniez faptul că trebuie să jucăm un rol activ în semestrul european. Eu cred că astfel putem să ne îndreptăm pe drumul ilustrat anterior. Semestrul european nu este doar un semestru financiar, este un semestru uh, industrial, de antreprenoriat și cred că ar trebui să utilizăm acest instrument pentru viitor. Aici sunt perfect de acord cu domnul Bütikofer, raportorul. Așadar, trebuie să găsim uh, o date de a trata marile proiecte de cercetare. S-a menționat ITER, putem adăuga uh, Galileo și câteva altele. Eu cred că trebuie să manifestăm presiuni și să nu ne dăm bătuți. S-a mai discutat ieri încă un aspect la tema Uniunea Inovării. Am lărgit domeniul uh, inovării de la uh, inovarea high-tech, am trecut la inovarea Uh, societății civile, în rândul societății civile, în rândul serviciilor și așa mai departe. Dar bugetul a rămas același. Ce înseamnă acest lucru? Că vor scădea sumele pentru proiectele existente deja pe inovare. Eu cred că trebuie să vedem puțin cum putem soluționa această problemă, fiindcă lărgind domeniul de aplicare, este evident că banii puțin care, care sunt la dispoziție vor scădea per proiect. Așadar, avem nevoie de o creștere bugetară pe aceste linii uh, bugetare. Încă un lucru mai doresc să menționez. A sosit timpul să pregătim proiectele pilot. Noi pregătim unele dintre acestea și cred că trebuie acum să lucrăm pe noile proiecte, să proiecte pilot. O să introduc și eu un proiect pilot, o propunere, și anume de a deschide o instituție în care cetățenii să meargă și să vadă rezultatele palpabile ale uh, muncii noastre pe uh, eficiență energetică să vadă care sunt produsele create astfel, ce fel de uh, mobilier, ce fel de uh, instalații electrice și așa mai departe. Mulțumesc. Domnul sau Dacas are cuvântul. Thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Dați-mi voie să am această intervenție în engleză. Nu, uh, mi-au rămas de altfel multe de spus pentru că sunt uh, aproape în totalitate de acord cu ceea ce a spus raportorul și doamna Herzog. Este foarte important să susținem aceste puncte de vedere și uh, pentru grupul PPE subiecte ca Europa 2020, uh, surse sustenabile de energie, uh, implementarea uh, actului pentru IMM-uri uh, sunt uh, importante. Dar, pe de altă parte, aș vrea să adaug câteva idei, pentru că eu cred că există o, o misiune în acest proiect de aviz. Aș menționa uh, TIC tehnologia informațiilor și comunicațiilor, infrastructura, strategia energetică, planurile tehnologice. De ce? Pentru că folosind uh, și aceste domenii cheie, uh, evităm să dăm un semnal negativ că aceste domenii ar fi mai puțin importante decât celelalte care sunt deja menționate. Deci, aceasta ar fi propunerea mea uh, de amendare a acestui aviz, să reintroducem aceste domenii cheie pentru a demonstra interesul nostru continuu pentru dezvoltarea lor. Și în ce privește articolul 6 din aviz, eu cred că vom mai discuta pe acest uh, subiect și în legătură cu cifrele um, care urmează să apară. pentru a demonstra că este vorba despre proiecte de largă anvergură care sunt tratate cu toată responsabilitatea necesară. Pentru că este vorba de sume mari de bani care urmează să fie investite. ITER nu a fost menționat, Galileu a fost menționat, dar să ne concentrăm atenția și pe ITER. Noi, în Europa de câțiva ani, investim sume importante în dezvoltare. Dacă aceste proiecte nu vor fi încununate de succes, noi vom pierde sume importante de bani. Deci noi trebuie să ne îngrijim de șansele de reușită ale acestor proiecte care țin de o atitudine responsabilă. Și Eh, eu cred că și în momentul în care vom dispune de cifre exacte, vom ști mai exact care ar trebui să fie modificările față de uh, poziția Comisiei și a Consiliului pentru a putea să ne formulăm poziția noastră, uh, asumându-ne în totalitate responsabilitatea care ne revine. Mulțumesc! M-aș opri aici. Mulțumesc, colegul Buticofer, doriți să mai interviți? Poate pe scurt, domnule președinte. Raportoarea principalului raport în Comisia pentru Bugete mi-a spus că ar fi dispusă să accepte puncte de vedere care sunt exprimate și în comisia noastră. În al doilea rând, mulțumesc pentru observațiile făcute de către cei doi colegi și vă dau dreptate, doamnă Herzog. Așa cum ați procedat dumneavoastră anul trecut, ă, trebuie să pregătim acest proiect PAPP și sper ca anul acesta să reușim să producem o listă ceva mai scurtă pentru ca șansele de admitere a proiectelor asupra cărora cădem de acord să fie mai mare. Mai mari. Iar în ce ați spus dumneavoastră, domnul să în ce privește TIC și uh, energia regenerabilă, sunt absolut de acord, dar uh, sunt mai sceptic în ce privește planul SET. Pentru că nu cred că planul SET inclusiv cu obiectivele sale uh, care sunt uh, în clipa de față mai mult ipotetice să fie finanțate din bugetul european. Planul SET nu poate fi finanțat decât dacă statele membre uh, vor fi dispuse să avanseze anumite sume de bani și eu cred că nu trebuie să ne amăgim, să nu ne facem speranțe deșarte. în, în contextul viitorului uh, buget al Uniunii Europene pentru strategia 2020. Aici am o poziție diferită față de dumneavoastră, dar în rest sunt de acord că anumite cuvinte cheie ar trebui să fie preluate în aviz. Mulțumesc, 3 mai, ora 12, deadline pentru depunerea amendamentelor. Spre președintele, iar acum trecem la punctul 24 de pe ordinea de zi pentru această săptămână, dialogul interinstituțional privind agențiile de reglementare. Un subiect care, din punctul meu de vedere, are o foarte mare importanță Eh, ieri eh, l-am trimis pe Cicester în acest grup de lucru și l-am rugat să ne prezinte lucrurile. Mie îmi pare rău că nu sunt mai mulți colegi prezenți în sală pentru că um, impactul este foarte important pentru comisia noastră uh, și pentru tot Parlamentul și mă bucur că Charles Chichester face parte din această grupă și ne va prezenta un raport intermediar. Mulțumesc, aveți cuvântul. Thank you, Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Poate ar trebui să fie o reuniune cu ușile închise și atunci toți vor fi curioși să știe ce se vorbește aici. Am reușit să fiu numit pentru acest grup de lucru prin intermediul grupului meu. Comisia noastră a fost interesată de o serie de agenții, inclusiv două relevante chiar pentru mine personal. ASEA și ENISA. Câteva informații generale întâi. Cred că ăsta este ultimul punct pe ordinea de zi, domnule președinte, așa că o să vorbesc cât de mult pot. Spuneți-mi când v-ați sătura să mă auziți și mă opresc. Bun, deci informații generale. Procesul a fost înființat în martie 2009, acum 2 ani, când cele trei instituții au convenit să lanseze un dialog interinstituțional cu privire la agențiile de reglementare în vederea evaluării situației existente și identificarea unui numitor comun pentru îmbunătățirea activității agențiilor. S-a format grupul de lucru și sarcinile acestea au fost să abordeze o serie de aspecte cheie identificate de instituțiile participante, inclusiv rolul și poziția agențiilor în peisajul instituțional european, crearea, structurarea și funcționarea acestor agenții, împreună cu supraveghere bugetară, finanțare și chestiuni de management. Parlamentul are un grup de lucru care este format din șase membri, doamna Haug, socialiști democrați, uh, președintă, în numele Comisiei pentru Bugete, doamna Gresle, tot de la Buget și Control Bugetar, din partea PPE-ului, după cum știți, domnule președinte, doamna Jensen, ALDE, eu din partea ECR, doamna Lambert de la Verzi și domnul Messerschmidt de la EFD. Mărturisesc că nu cred că l-am văzut la vreo întâlnire însă. Ne întâlnim lunar în Parlament pentru a analiza volumul foarte mare de informații care ne sunt puse la dispoziție de reprezentanții agențiilor și apoi avem și întâlniri mai puțin frecvențe cu cele trei instituții. Comisarul Șefcovici este cel care se ocupă din partea Comisiei de acest lucru. Există și un grup tehnic care are o activitate foarte intensă la motelul respectiv înaintea întâlnirilor. Există patru categorii. Starea lucrurilor, analiza critică a situației, posibile soluții pentru problemele identificate și posibili modalități de implementare a celor soluții. Ultimele două, după părerea mea, sunt cam optimiste. Oricum, vedem care este faza cu crearea agențiilor, sediul acestora, rolul țării gazdă, consiliul director, sprijinul administrativ, structura administrativă. Pot să intru în detalii dacă vreți, dar se dorește o abordare comună, fiindcă aceste agenții au evoluat în timp. Nu s-au format ad hoc, așa cum sunt acum. Și statele membre le abordează din perspective diferite, așa cum reiese. De exemplu, în calitate de raportor din partea acestei comisii pentru ENIS, am observat acest lucru. Statele membre Până de curând și-au păstrat foarte hotărâte pentru ele uh, prerogativa de a hotărâ unde sunt amplasate aceste agenții. În cazul câtorva organisme financiare, Parlamentul a fost implicat în decizie, deci această tradiție a fost încălcată. Și în contextul acestui grup de lucru, eu insist ca Parlamentul să aibă un cuvânt mai greu de spus în procesul în care se determină locul unde se va afla sediul agențiilor. Sugestia mea către Consiliu a fost că se pot evita dificultățile care au apărut în cazul unora dintre agenții schimb rolurile pe care le îndeplinesc în acest proces uh, membru al grupului de lucru și raportor pentru ENISA, dar asta doar pentru că ENISA apare din când în când ca exemplu de agenție care trebuie să se bucure de atenția noastră și care are probleme legate de sediu sau. În primul rând, în, în primul rând, înființarea. Dacă trebuie să existe criterii comune pentru înființarea unei agenții. Am încercat să stabilim un set de criterii comune cu privire la cea mai bună abordare posibilă pentru, să spunem, un director interimar până când este numit un director um, permanent. În acest sens, suntem de acord cu părerea Comisiei și anume că ei trebuie să fie responsabili până când agenția este complet operațională. Și uh, s-au urmat pașii obligatorii pentru numirea unui director. Consiliul, și asta nu ne miră, consideră că nu comisia trebuie să ia acea hotărâre. În ceea ce privește sediul agenției și rolul țării gazdă, asta este cea mai problematică și cea mai sensibilă chestiune Statele membre hotărăsc între ele unde va fi sediul unei agenții care urmează să fie înființate. Există și acest element al um, favorurilor reciproce cu privire la cine primește ce agenție și aceste favoruri se împart uh, între statele membre. Una dintre statele membre are trei, o parte foarte generoasă, și se presupune că există un aranjament între țara gazdă și agenție cu privire la facilitățile pe care țara gazdă le pune la dispoziție agenției. Și aici pot apărea probleme. În momentul de față, discutăm dacă ar trebui să existe o cerință cu privire la criteriile comune legate de ce poate oferi țara gazdă. După cum am spus, Există discuții cu privire la ce trebuie să se implice atunci când se hotărăște unde este amplasată o agenție. Există multe subiecte conexe aici, fiindcă dacă vrem să încurajăm uh, personalul expert să meargă și să lucrează în cine știe ce colț al Uniunii Europene, trebuie să iei în considerare și nevoile lor, care n-au legătură doar cu remunerația. Aceste agenții au o structură, au un consiliu de administrație, Sunt discuții cu privire la numărul de membri în acest Consiliu de Administrație și la modul de selectare al acestora și cu privire la rolul pe care Comisia trebuie să-l aibă în activitatea lor. Adică, de exemplu, Comisia are dreptul să aibă drept de veto în ceea ce privește activitatea Consiliului de Administrație. Asta e o discuție care se derulează în prezent, fiindcă există unele dintre agenții care au consilii de administrație și au și comisii tehnice de experți care sunt foarte numeroase uh, din punct de vedere al personalului implicat la nivelul agenției. Apoi, un alt subiect pe care îl abordăm este stabilirea unor criterii comune pentru numirea directorilor agenției care joacă rolul cheie în funcționarea agenției. Acest director este legătura dintre activitatea zilnică a agenției, Consiliul de Administrație și legătura dintre agenție și statele membre și Parlament. Se încearcă identificarea unor proceduri comune pentru numirea directorilor. Deocamdată, directorul este numit și, de regulă, există un schimb de vederi cu comisia responsabilă pentru după ce directorul a fost numit. Noi dorim ca Parlamentul să fie implicat mai concret în procesul numirii directorului și rămâne de văzut cum se va întâmpla acest lucru. Dar Consiliul trebuie să înțeleagă că Parlamentul după tratatul de la Lisabona, are un rol important de jucat ca mecanism de siguranță, dat fiindcă e singura instituție cu membrii aleși direct de cetățeni în toată această structură. Și poate să ajute Consiliul să evite situațiile dificile. Prin urmare, Cam așa stau lucrurile în ceea ce privește numirea directorilor. Și acum avem o serie de întâlniri în care încercăm să parcurgem toate discuțiile și să ajungem la o concluzie. Încă n-am reușit, domnule președinte. Deci este o activitate în derulare și sper ca în această toamnă să ajungem la o soluție pe care să o vă pot prezenta și care sperăm să fie și adaptată. Chiar dacă reușim să stabilim niște criterii comune pe viitor, deja există 32 de agenții de un fel sau altul și modificarea retroactivă a principiilor pe care funcționează va fi o provocare mare sau chiar o imposibilitate orice e posibil să fie imposibil. O să vedem dacă există și elemente de modificare retroactivă. Cam așa stau lucrurile, domnule președinte. Dacă aveți întrebări, vă stau la dispoziție. Dat fiindcă avem câțiva colegi curajoși care au rămas până la ultimul punct de pe ordinea de zi. Vă mulțumim pentru informații și pentru indicații. Mi s-a spus eh, de la secretariat și poate ne poți ajuta că am putea face o listă pentru colegi cu agențiile care există, sediul acestora, eh, banii de care dispun agențiile respective și personalul acestora. O, aceast, o asemenea listă ar fi extrem de interesantă pentru noi fiindcă cred că mereu tindem să decidem uh, să deschidem o nouă agenție, dar ideea se, se pune problema cum anume uh, Uh, dăm dovadă de eficiență sau e oare eficient ceea ce se întâmplă la acele agenții? Iată, niște întrebări care trebuie să fie tratate. Care este control democratic? Care este randamentul uh, uh, acelor agenții? Cât costă? Există doar acea cale de a rezolva o problemă prin agenție sau dacă există și altele? Deocamdată sunt de acord cu tine. Cred că s-a creat un adevărat automatism care nu este mereu uh, orientat pe problemă. Am uh, constatat, după cum ai spus-o și tu, ENISA a fost doar un, un exemplu în acest sens. De, în momentul în care apare o dezbatere concretă pe un subiect concret, dezbaterea devine extrem de uh, emoționa, emoțională. Poate că nu am auzit eu bine, când se estimează că vom avea rezultate concrete uh, ca să putem uh, să stabilim un calendar, calendar, să spunem, până la data D, trebuie luată acea decizie, ca să putem spune noi cei de la Parlament, așa am vrea să rezolvăm lucrurile pe mai departe. Nu vreau însă să mă impun cu întrebările, dacă există și alți colegi care doresc să intervină, pot să o facă liniștiți, dacă nu, uh, poate că Charles ne poate oferi deja un răspuns la această primă întrebare. Domnule președinte, dorim să ne finalizăm activitatea până la finele acestui uh, an, deci până la finele 2011. Am uh, stabilit și alte reuniuni uh, în vară și în toamnă, atât întâlniri interne cât și întâlniri tripartite După cum știți, una este să-ți dorești și alta este să și realizezi ceea ce-ți dorești. Dar măcar avem această intenție acum. Foarte bine, spune președinte. Atunci vă mulțumesc foarte mult. Nu există alte intervenții. Atunci încheiem și acest punct de pe ordinea de zi. Vă mulțumesc tare mult. Le amintesc colegilor care au rămas până la sfârșit că vrem să ne întâlnim încă o dată pentru a ne lua rămas bun și de la secretarul șef. Am luat o decizie pripită și cred că ar fi bine să mai fie câțiva colegi aici. I-aș ruga pe cei care sunt în continuare în sală să uh, rămână până la 12.30 cu speranța că ni se vor alătura și alții. Vă mulțumesc pentru această săptămână. Ba nu, Charles dorește să intervină. Doream să verific. Uh, acest eveniment va fi aici sau în afara sălii de reuniune? Bine, vă mulțumesc. Dar în, în fața sălii, în fața sălii.